Uh, well, good morning everybody. Um, a very uh, warm welcome. Bună dimineața tuturor și vă urăm un bun venit călduros într-o zi rece al minter la Parlamentul European. Mă bucur să vă văd pe cei prezenți, dar sper totuși că și dintre colegii mei unii vor decide să ni se alăture la un moment dat. E important să, să începem. Avem privilegiul de a avea printre noi pe doamna comisar Vivian Redding Comisar pentru Drepturi Fundamentale și Cetățenie și pe domnul comisar John Daly pentru Sănătate și Politicile Consumatorului. Eu am venit aici pentru această întâlnire comună, pentru audiere dedicată unui subiect deosebit de important și anume Agenda Consumatorului 2014-2020. Domnul comisar Dali și doamna comisar Reding sunt, după cum spuneam aici, cu noi, au elaborat o nouă strategie și sperăm că ne vor prezenta sau ne vor anunța eventual când va fi definitivată. După cum știți mulți dintre dumneavoastră, aceasta este o inițiativă care a fost sprijinită de Comisia noastră parlamentară și că salut pe domnul Chiriacos Randafilides, raportor din partea comisiei noastre în materie de agenda consumatorului și am să-i dau cuvântul și domniei sale după ce îi ascultăm pe, domn- de domnul comisar și pe doamna comisar Reding. De asemenea, face o plăcere să salut prezența reprezentantului președinței în oficiu a, Comisiei a Consiliului, domnul Jonas Bering Lisberg, care a colaborat cu noi cu mult de înainte de președinția daneză. Și îi vom da și domniei sale cuvântul. Într-adevăr, președinția daneză insistă foarte mult pe această agenda consumatorului, să avem o zi a consumatorului la Copenhaga, conferință pe tem- această temă la Copenhaga curând. Deschidem lista prezentărilor cu doamna Redding și apoi domnul Daly. Însă trebuie să vă spun că dacă nu vin membrii ai Parlamentului European la audiere și din sală putem lua întrebări mai târziu, o să vă rog să le notați pe o hârtie și să ni le trimiteți. Putea fi singura noastră șansă să faceți acest lucru, așa că vă ruga să profitați de ea. De asemenea, înainte de a începe, aș dori să vă reamintesc și să salut publicul care ne urmărește pe internet. Întâlnirea este transmisă în direct. Munca noastră este monitorizată regulat pe internet, un lucru care contribuie la transparența activităților noastre, așa că încă o dată ne face plăcere să salutăm pe cei care ne ascultă pe internet și dacă aveți și dumneavoastră opinii, vă rugăm să ne le trimiteți prin e-mail și noi le vom transmite mai departe reprezentanților comisiei și reprezentației permanente. Domnule Reding, sunteți un vizitator frecvent al Parlamentului European. Bun venit și în această dimineață. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Colegul meu, comisarul Dali și cu mine colaborăm la realizarea acestei agende pentru consumatori Însă am să-l las pe colegul meu John să vă explice detaliile a ceea ce încercăm să perfectăm în prezent. Eu am să vă vorbesc despre intențiile și realizările noastre în contextul crizei economice. E important în acest context să sporim încrederea consumatorilor în piața unică. Numai niște consumatori încrezători pot revigora cererea, pot ajuta la realizarea redresării economice. Piața unică prezintă un potențial uriaș, însă acest potențial nu este exploatat pe cât de mult s-ar putea. Și am să vă dau un exemplu. Consumatorii care uh, achiziționează produse online, transfrontalier, au 60% mai multe produse din care să aleagă și totuși un procent uriaș dintre consumatori nu recurg la astfel de tranzacții. De ce nu fac? Pentru că nu au încredere în ceea ce se întâmplă cu tranzacțiile transfrontaliere online. Deci e important să sporim această încredere a consumatorilor. Este o prioritate pentru noi și când mă gândesc la această prioritate, mă gândesc la lumea produselor digitale, care este disponibilă, care ne îmbogățește viețile, care contribuie la dezvoltarea economiilor noastre. Totuși, există o serie de probleme în acest sens. Cred că cu toții am uh, marcat în chenar pe ecran, fără să știm exact la ce ne dăm acordul, ce termeni și condiții sunt legați de acea aprobare, de acel ok pe care l-am dat pe internet. De multe ori nu știm cui să ne plângem în caz că ceva nu funcționează bine după o achiziție online. Rezultatele sunt bine cunoscute. Comerțul electronic între statele membre reprezintă mai puțin de 5% din vânzările cu amănuntul și mai mult de 50% dintre consumatori întâmpină probleme când folosesc conținut digital, e-mail sau rețele de socializare și așa mai departe. Deci ce putem face pentru a asigura protecția necesară pentru copii și pentru alți consumatori vulnerabili care navighează pe internet? Știți că există deja un achi comunitar privind protecția consumatorului. Aceștia sunt protejați atunci când încheie un contract sau când sunt victimele unor practici mai puțin oneste. În trecut am adăugat o nouă directivă privind drepturile consumatorului și odată transpusă aceasta va întări și mai mult drepturile consumatorilor online se va stabili, de exemplu, o limită de timp care se dea posibilitatea să retragă dintr-un contract, uh, va obliga toți uh, ofertanții să dezvăluie toate costurile ascunse și așa mai departe. Consumatorii vor putea în curând să, și să depășească problemele ridicate de fragmentarea juridică în materie de drept contractual. Se va putea adera la o platformă europeană comună, un set european privind vânzările, care presupune un nivel ridicat de protecție a consumatorilor la nivelul întregii Uniuni Europene. Mai avem și un proiect recent, pachetul de reformă privind protecția datelor. Acesta va întări drepturile privind protecția datelor individuale consumatorilor, mai ales online. În materie de călătorii trebuie să adoptăm activ referitor la era digitală. Avem o astfel de directivă adoptată în 1990, însă lumea, după cum vă, bine, vă imaginați, s-a schimbat foarte mult. Obiceiurile s-au schimbat și trebuie să protejăm consumatori care achiziționează pachete de vacanță online care nu sunt acoperite de prezenta directivă. Trebuie să adaptăm achiul pentru consumatori la era digitală, întărind, modernizând achiul unde este cazul și accelerând în același timp aplicarea și impunerea respectării legii. Aceasta este importantă. Cetățenii au dreptul la un recurs în justiție pe întreaga Uniune Europeană. Ei sunt protagoniștii esențiali pe piața internă și piața internă trebuie să le dea mijloace de a-și apăra drepturile. Calitate de comisar pentru justiție și cetățenie, vreau să mă asigur că aceștia sunt la fel de protejați și atunci când uh, fac cumpărături transfrontalier, la fel de protejați ca și atunci când cumpără de la magazinul din colț. Nu numai pe hârtie, ci și în realitate rolul meu în calitate de comisar și de apărător al tratatelor este să însoțesc autoritățile naționale atunci când acestea pun în aplicare legile pe care le-am stabilit de comun acord. Trebuie să ne asigurăm că există o aplicare coerentă și clară a legislației europene în fiecare dintre statele membre. Domnule președinte, dragă Malcolm, Comisia parlamentară știe foarte bine cât de importantă este aplicarea corectă a acquis comunitar și vreau să te asigur că noi la comisie ne răm rol într-adevăr extrem de în serios. Mulțumim foarte mult! Asta a fost o temă centrală a activităților noastre, evident. Ne gândim și la raportul Corea de Campus <coughs> și facem o serie de studii privind directiva referitoare la tranzacțiile neloiale. Vă mulțumim, prin urmare, pentru uh, cuvântul de deschidere. Dăm cuvântul acum lui comisarului John Daly și apoi lui Jonas Bering Lisberg. John Daly? Vă mulțum- îți mulțumesc, Malcolm. Stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și în mod special Comisiei IMCO și în special ție, Malcolm, pentru că ați organizat împreună cu Comisia această audiere despre agenda pentru consumatori. Este o ocazie foarte bună să avem această discuție astăzi în Parlament. Com- munca comisiei este în uh, beneficiul și benefic- consumatorilor și beneficiază de asemenea de munca acestei comisii, Comisia Mică a Parlamentului European. Și permiteți-mi să adaug că în contextul uh, actual economic așteptăm uh, cu nerăbdare raportul care urmează să fie redactat de comisia dumneavoastră. Știu că mai mulți uh, raportori din comisia IMCO vor lua cuvântul astăzi și doresc să le mulțumesc pentru informațiile pe care ne le transmit. Și sunt sigur că vorbesc în numele tuturor în momentul în care spun că aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. O dezbatere care ne va da foarte multe informații utile pentru a pregăti agenda consumatorilor. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre cum consider eu că ar trebui să arate agenda pentru consumatori uh, în viitor. Obiectivul acestei agende este ca Uniunea Europeană să creeze cel mai bun cadru care să dea putere consumatorilor. Și aici cuvântul putere nu este folosit uh, în van. Se referă la principii, la mecanisme, uh, prin intermediul căruia 500 de milioane de consumatori susțin o economie uh, durabilă. Puterea dată consumatorilor înseamnă că aceștia au instrumentele să ia deciziile potrivite pe uh, piață. În mod fundamental, uh, doar așa se poate ajunge la încrederea consumatorilor în economie, așa cum a fost recunoscut și de către Consiliul European. Fără încredere nu putem avea o creștere economică. Drept urmare, suntem convinși că avem nevoie de o, o strategie coerentă pentru anii în următor. Doar așa putem să ne îndeplinim obiectivele generale ale strategiei uh, Uniunii Europeană 2020. Obiectivul nostru ar trebui să conferim cât mai multă putere consumatorilor, într-un sens cât mai larg. Consumatorul trebuie să se afle în centrul pieței unice. Și ce înțeleg prin acest lucru? Un consumator ar putea să poată participa în mod activ pe piață și să-și poată exercita puterea de alegere. Trebuie să îi se uh, respecte în plus uh, drepturile. Trebuie să construim încrederea și astfel să construim creșterea economică. Dacă uh, există această situație, atunci va exista, vor exista termeni egal de concurență în tractorii pe piață. În plus, cred că ar trebui să avem o abordare coerentă, cuprinzătoare în legătură cu politica pentru consumatori. S-au făcut deja foarte multe lucruri în uh, acest domeniu. Există uh, riscul că dacă nu există o coordonare cuprinzătoare, vom avea o abordare fragmentată din punctul de vedere al structurii acestei agende, ea ar trebui să fie organizată în jurul a patru piloni, care acoperă spectrul cuprinzător al unei politici pentru consumatori modernă. Și voi discuta fiecare pilon în parte mai târziu astăzi. În primul rând, trebuie să ne asigurăm, uh, trebuie să ne să asigurăm că este o siguranță a uh, produselor uh, vândute consumatorilor. În procesul de revizuire care urmează a directivei referitoare la siguranța produselor, obiectivul nostru este să consolidăm cadrul reglementar, să abordăm uh, provocările provenite din procesul de globalizare al lanțului de producție care au efecte asupra siguranței produselor. Apoi, dacă consumatorul este să aibă într-adevăr putere, trebuie să aibă acces la informațiile potrivite și la uh, instrumentele potrivite pentru a înțelege ceea ce uh, află. Informația trebuie să fie transparentă, să fie corectă și informația trebuie să fie o informație corectă pe care consumatorul să se poată baza elevii și studenții de astăzi care vor deveni consumatorii de mâine trebuie să aibă informații corecte dacă ne dorim ca consumatorii să aibă cunoștințe din ce ce mai largi pe termen, pe termen lung. După evaluare foarte profundă acestui domeniu, ne gândim la restructurarea măsurilor noastre din domeniul educației, să, să conlucrăm cât mai uh, bine cu autoritățile locale pentru uh, crearea unei asemenea platforme de informare. Profilul uh, organizațiilor care apără drepturilor consumatorilor trebuie să fie consolidat, trebuie să ne asigurăm că consumatorii au, sunt reprezentați printr-o voce foarte puternică, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Și pentru, acesta, pentru acest lucru, organizațiile consumatorilor trebuie să fie sprijinite în mai multe state membre. Apoi, în al treilea rând, garantarea, trebuie să garantăm drepturile consumatorilor în politicile sectoriale. Acest uh, tablou de indicatori pe care îl folosim deja ne arată care sunt uh, problemele cu care ne uh, confruntăm. Uh, am văzut exact unde nu merg lucrurile bine și ne gândim cum le putem îmbunătăți. Vivian a amintit câteva dosare din acest domeniu care vor face parte din agenda noastră. Apoi, în al patrulea rând, trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare a legislației <clears throat> va asigura uh, un proces de compensare corect pentru consumatori. Uh, din acest punct de vedere, de exemplu, ar trebui să ne bazăm pe propunerile uh, recente referitoare, referitoare la rezolvarea litigiilor online sau la sistemele alternative de rezolvare a litigiilor. Acest lucru este important atât pentru consumatori cât și pentru companii în uh, acest moment în care există o presiune bugetară asupra autorităților naționale, în care trebuie să facem mai mult cu mai puține fonduri. Putem merge înainte doar dacă uh, autoritățile naționale colaborează mai bine, dacă centrele europene de protecție a consumatorilor lucrează mai bine între ele. În același timp, Trebuie să ținem seama care sunt provocările cu care se confruntă politica pentru consumatori, de exemplu, să găsim modele de creștere economică mai durabile. O alegere durabilă trebuie să devină alegerea cea mai ușor uh, de făcut pentru consumatori. Uh, trebuie să ținem seama că nu putem să rezolvăm problema risipei alimentare dacă consumatorii nu vor uh, participa. Deci ne vom confrunta cu o provocare mai mare, care devine din ce în ce mai importantă în acest context de criză economică. Este o problemă foarte dificilă pe care trebuie să o rezolvăm, dar trebuie să ne asigurăm că atât în planul orizontal al politicii uh, consumatorilor, cât și în uh, planul sectorial al acestei politici, vom ține seama de aceste aspecte. Și aș dori să închei spunând că pentru mine politica pentru consumatori este o necesitate care ne ajută să punem la dispoziția consumatorilor instrumentele necesare uh, și pentru a asigura uh, o economie durabilă. Este vorba până la urmă de siguranță, de educație, de drepturi și de punere în aplicare. Sunt convins că dacă vom avea o politică pentru consumatori care se bazează pe aceste patru elemente, atunci vom putea contribui la consolidarea încrederii consumatorilor în piața unică și vom ajunge să avem creșterea economică de care avem atât de multă nevoie în acest moment. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, John, foarte mult pentru că ne-ai prezentat foarte clar aceste elemente cheie pe care abia așteptăm să le vedem în agenda pentru consumatori și pentru că Uh, ne-ai arătat care vor fi domeniile pe care le vom discuta astăzi. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că avem niște studii la dispoziție astăzi, un studiu despre consumatorii vulnerabili, un studiu publicat ieri și aș dori să, să o salut pe raportoarea noastră din acest domeniu, doamna Perez. Acum îi voi da cuvântul uh, ambasadorul, ambasadorului Jonas Bering Lisberg din Danemarca, după care vom avea ocazia să punem întrebări și am deschis lista pentru uh, vorbitori, pentru colegii noștri din partea Parlamentului European și dacă vom avea timp, uh, ceilalți prezenți uh, pot să-și manifeste interesul și vom vedea dacă vom putea să le dăm cuvântul. Domnule ambasador. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Harbour. Mulțumesc uh, mult și Parlamentului uh, European și Comisiei pentru că au invitat președinția daneză la această conferință. Într-adevăr, președinția daneză dă o mare prioritate agendei uh, pentru consumatori, asta în perioada celor șase luni în care vom prezida discuțiile din Consiliu. Programul nostru de muncă pentru următoarele șase luni, în ceea ce privește activitatea Consiliului, vizează munca și mai ales uh, o Europa sigură și dinamică. Sperăm că așa vom putea face față provocărilor și oportunităților legate de agenda consumatorilor. Cu siguranță, Așteptăm să primim uh, strategia pentru că considerăm că strategia existentă în ceea ce privește politica pentru consumatori este o bază bună de plecare pentru a continua activitățile strategice și de planificare. Și aici, evident, uh, avem rapoartele Comisiei IMCO din Parlamentul European, raportul grec, raportul Schaldemose uh, și încă altele care uh, cred că vor inspira nu doar Comisia în activitatea sa de redactare a acestei uh, strategii, ci și Consiliul atunci când va uh, lucra pornind de la această bază. Reluând puțin comentariile făcute de domnul comisar Dali, aș dori să subliniez și să confirm faptul că Consiliul consideră că cele două concepte cheie aici, în ceea ce privește agenda consumatorilor, trebuie să fie împuternicirea uh, consumatorilor și încrederea acestora. Aceste două cuvinte cheie reprezintă obiective în sine, dar și mijloace. Mijloace prin care putem crea creștere, prin care putem îmbunătăți condițiile pentru consumator, dar și pentru mediul de uh, afaceri. Însă, în același timp, acești uh, termeni sunt și indicatori care ne arată succesul. Avem nevoie de informații în legătură cu aceste concepte. Trebuie să uh, le monitorizăm pentru a evalua Uh, situația și pentru a vedea dacă Uniunea Europeană se află uh, pe direcția cea bună. Și aici aș dori să subliniez două priorități uh, concrete pe agenda legislativă uh, care vizează consumatorii pe durata președinției daneze a Consiliului. Mai întâi avem programul pentru consumatori și apoi uh, propunerile legate de uh, soluționarea alternativă a litigiilor. Mai întâi, programul uh, consumatorilor uh, reprezintă o parte a uh, cadrului financiar uh, multianual. Prin urmare, nu vom putea închide acest uh, dosar pe durata președinției daneze, însă sperăm să ajungem la un acord, uh, cel puțin între statele membre, pe ur- în uh, perioada de șase luni pe care avem la dispoziție cu privire la acest uh, program. s-ar putea să nu fie implicați prea mulți bani uh, în comparație cu cifrele uh, amețitoare ale cadrului financiar multianual, uh, însă programul este uh, foarte important pentru a contribui la o mai bună informare a consumatorilor și pentru a înțelege exact care ne sunt provocările și pentru a da mai multă putere societăților noastre. Este un program uh, asupra căruia vom lucra din greu pentru a obține un acord. Cred că și președinția cipriotă va lucra cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord. În al doilea rând, avem uh, de făcut un pas uh, legislativ concret uh, în ceea ce privește procedurile care vizează căile de atac și aici vorbim despre soluționarea alternativă a litigilor și propunerile care vizează soluționarea online a litigilor. Aici nu vorbim despre întreaga poveste a căilor de atac și de îmbunătățire a acestora, ci Uh, vorbim despre o contribuție care s-ar putea dovedi a fi foarte importantă. Vreau să spun că mă bucur că aceasta este una dintre cele 12 uh, acțiuni cheie din Single Market Act. Șefii de stat și de guvern au subliniat uh, importanța acestui fapt chiar și la sfârșitul lui ianuarie și sper că aceste propuneri ar putea să devină realitate până la uh, finele lui iunie anul acesta. Aceasta este o țintă obiectivă și ambițioasă și vreau să spun că uh, am ținut legătura uh, cu uh, raportorii și mi se pare că e posibil, dacă um, muncim din greu, să obținem un acord uh, în ceea ce privește aceste două propuneri. Cu siguranță noi ne dorim să facem asta cu ajutorul uh, Comisiei Și în acest sens pot să spun că există promisiuni. Un motiv pentru care propunerile nu vin cu noi uh, structuri uh, europene, ci se bazează pe posibilitățile existente pe care le au uh, consumatorii în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor cu comercianții, este faptul că uh, putem extinde, practic, uh, aceste uh, instrumente pe care le avem la dispoziție. Aceste posibilități pot să devină mai facile printr-o platformă pe internet. Pot să conchid spunând că avem dosare legislative concrete pe care trebuie să le analizăm și asta și datorită contribuțiilor Comisiei. Propunerile nu vizează doar drepturile consumatorilor, ci și asigurarea creșterii și eliberarea potențialului uh, complet al uh, pieței unice uh, digitale. Deținând președinția pentru șase luni, vom face tot posibil pentru a crea o Europa dinamică și sigură împreună cu Parlamentul European, pornind de la aceste propuneri ale Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Domn președinte, mulțumim uh, celor trei uh, vorbitori care au deschis uh, această discuție. Acum, um, înainte de ora 10, trebuie să încheiem această sesiune, dar dăm cuvântul vorbitorilor din sală. Mai întâi, doamna Raptine a subliniat că ar dori să intervină. Vă dau cuvântul pentru prima întrebare. Lista vorbitorilor este încă deschisă dacă mai uh, există solicitări de intervenție. Uh, Actorii interesați care doresc și ei să ia parte la discuție pot să ne transmită o notă aici și la prezidiu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, invitații noștri din această dimineață. E bine că primim actualizări din partea lor. N-am ascultat-o, din păcate, pe doamna Redin chiar de la început, însă aș dori să spun câteva cuvinte. Câteva cuvinte în legătură despre ceea ce discutăm uh, noi aici cu privire la consumatori și cu privire la uh, realitățile în care trăim. Am venit din Grecia ieri seară și, de fapt, uh, astăzi dimineața am ajuns. Și uh, pot să spun că acolo s-au luat uh, decizii în legătură cu niște măsuri de austeritate foarte severe. Acestea, practic, uh, au sensibilizat publicul cu privire la problemele consumatorilor. Dacă nu ai banii pe care îi aveai cândva, atunci cu siguranță te gândești de două ori înainte să cumperi ceva. Prin urmare, aceasta este o antenă bună pe care o au la dispoziție consumatorii pentru a uh, detecta uh, produsele cu defect. Domnul comisar uh, Dali s-a referit la soluționarea alternativă a litigilor. S-ar putea să-mi fi scăpat ceva, însă nu n-am văzut să se fi făcut vreo trimitere specifică la recursul colectiv. Recursul colectiv ar reduce costurile uh, pentru consumatorii care se află uh, acum sub presiune în aceste timpuri uh, dificile. Chiar și la uh, ultima uh, sesiune parlamentară s-a adoptat un raport al Comisiei Jurii în acest domeniu. Uh, și în acest uh, context pot să spun că uh, au uh, existat uh, multe activități ale Parlamentului care au fost bine primite de către consumatori. Domn președinte, dau cuvântul lui John Daly pentru a răspunde. Probabil și doamna Reding va dori să intervină. În ceea ce privește soluționarea alternativă a litigilor, noi am încercat să ducem, încercăm prezent să ducem lucrurile mai departe în paralel cu procedura pentru soluționarea online a litigiilor. Este definitiv o procedură pentru statele membre care să respecte un set de standarde cel puțin minimale. Și vrem ca acest lucru să existe în cadrul juridic din fiecare stat membru. Știți că e o sarcină uriașă încercarea de a reconcilia diferitele, dispo- diferitele dispoziții de norme de drept intern din fiecare stat membru, însă cred că avem un sistem bun care să ne permită să ajungem la un numitor comun pentru această soluționare alternativă a liticilor care se aplice la nivel național. În ceea ce privește soluționarea online a litigilor, după cum spunea și doamna Redding, în discursul domniei sale, estimăm că dacă piața digitală o să crească de la mai puțin de 5% la 15%, cum estimăm noi, asta va însemna cam 150 de miliarde de euro cifră de afaceri pe această piață, deci o cifră uriașă și un stimulent semnificativ pentru noi. Vrem să ne asigurăm că acești consumatori au încredere în lumea digitală printr-un proces de facilitare care să le dea posibilitatea să poată identifica rapid procedura corectă de soluționare alternativă a disputelor în orice țară, pentru că e vorba aici și de tranzacții transfrontaliere, deci ar putea uh, în fiecare țară, în orice țară din care și-au cumpărat servicii sau bunuri și nu sunt uh, satisfăcuți, ei pot găsi imediat modul de a recurge la această soluționare litigilor. În ceea ce privește recursul colectiv, împreună cu domnul Redding și cu domnul Almunia, lucrăm în acest sens și am să o las pe Vivian să vă explice cum stau lucrurile în acest punct de vedere. Continuând ideea deschisă de colegul meu, John Daly, este adevărat că soluționarea alternativă a litigilor ne va scuti de multe cheltuieli și ne va permite să câștigăm timp. Studiile arată că timpul pierdut prin neutilizarea unei astfel de medieri înseamnă cam 400 de zile suplimentare de muncă și costurile sunt 13.000 de euro pe caz. Deci e foarte bine că John Daly a, a asociat această soluționare alternativă a litigilor și soluționarea online a litigilor. Știți că avem o directivă privind medierea care ar trebui să fie pusă în aplicare deja, ar fi trebuit să fie pusă în aplicare încă din 21 mai 2011 în toate statele membre. Uh, eu am încercat să văd cum a fost pusă în aplicare până acum și am observat că în unele state membre, guvernele au folosit această directivă prin medierea nu numai pentru mediere transfrontaliere, dar și în materie de mediere internă, ceea ce este foarte, foarte bine. Unele state membre au făcut această mediere obligatorie atunci când natura disputei cere acest lucru și în altele această metodă se folosește și pe intern și și pe transfrontalier. Cinci state membre încă nu ne-au notificat în legătură cu acest lucru. Deci am recurs la posibilitățile pe care le am pentru a demara procedura de încărcare. Însă, înainte de asta, vreau să stimulez statele membre să-și facă totuși treaba, <coughs> pentru că ideea nu e să-i târâm prin tribunale. A, guvernele statelor membre nu. Ideea e să rezolvăm problema înainte de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Sper că cele cinci state membre care încă au deficiențe în acest sens au demarat procedurile menite a rezolva această problemă. În ceea ce privește recursul colectiv, trei comisari, după cum spunea și John, Almunia Dali și Rebbing colaborează pe această temă. Noi am primit o scrisoare de la președintele Line, cerându-i președintelui Barroso să amâne activitățile până ce Parlamentul își formulează o poziție, Parlamentul și-a formulat o poziție ne-am însușit, desigur, sugestiile Parlamentului, cred că săptămâna trecută, sau cu două săptămâni în urmă, nu mai știu exact. Oricum, avem o rezoluție a Parlamentului care a fost votată. Aceasta va juca un rol important în activitatea noastră. Parlamentul a cerut un instrument orizontal. Am primit mesajul dumneavoastră, cei trei comisari vor intra acum în detaliile concrete și vor elabora o comunicare în timp scurt. Programul de lucru al Comisiei pentru 2012 prevede măsuri privind acest recurs colectiv. Mulțumim foarte mult. Mă bucur că am primit întrebări și din public, însă am să vă rog să faceți comentarii curte, atât colegii, din, în ceea ce privește colegii noștri, cât și participanții din sală. Domnule Fivides, curând o să vă dau cuvântul. Am să prezint acum lista vorbitorilor, dar am să-i rog pe toți să pună întrebări scurte. Știți că la ora 10 trebuie să ne oprim domnul Trantafilides și domnul Schwab. Doamna Evangelia Cahalichim, cer scuz dacă nu v-am pronunțat bine numele, spune președintele, membra Comitetului Economic și Social și vicepreședinte Observatorului pe Piața Unică, domnul Hendrickson, de la Organizația Suedeză a Consumatorilor, și doamna Chicarelli, de la Asociația Consumatorilor din Italia, o să vă dau tuturor posibilitatea să puneți câte o întrebare scurtă. Domnul Trandafic, sunteți primul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, vorbitorilor și să felicit Comisia pentru că a subliniat nevoia de sporirea încrederii consumatorilor în materie de tranzacții transfrontaliere sau online prin întărirea drepturilor pentru consumatori, îmbunătățirea accesului la informații și așa mai departe. Întrebarea mea este următoarea. Comisia a făcut foarte multe comunicări pe această temă în ultimul timp. nou program pentru consumator 2014-2020, noua agenda 2014-2020. Mă întrebam dacă e nevoie de toate astea sau ar putea exista o mai bună coordonare pentru a simplifica lucrurile și pentru noi și pentru publicul larg. Vă mulțumesc. Domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Doresc să mulțumesc pentru contribuțiile interesante. Aș dori să pun o întrebare doamnei comisar Reding. Ieri v-ați referit la uh, România și Bulgaria și a spus că sistemul uh, justiției de acolo nu funcționează suficient de bine. Și dacă este să uh, discutăm despre situația consumatorilor în Europa, trebuie să discutăm și despre situația sistemelor de justiție peste tot în Europa. Și aș dori să vă întreb uh, la ce vă gândiți în mod concret uh, din acest punct de vedere? Ce se întâmplă în statele în care aceste sisteme de justiție nu funcționează suficient de bine? Mulțumesc. Doamna Checalec acum. Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare adresată doamnei Reding. Dumneavoastră v-ați referit mai înainte la noua propunere a Comisiei despre propuneri legislative comune în domeniul vânzărilor. propunerea care urmează să acordă un alt grad de protecție consumatorilor. Vă gândiți oare și la faptul că în multe state membre acest nivel de protecție a fost redus și este redus în continuare? și, uh, de fapt, unele state ar trebui să își reducă nivelul de protecție pentru a ajunge la gradul de armonizare dorit de uh, Comisie. Eu vin din Grecia și în Grecia avem o problemă foarte gravă în legătură cu garanțiile oferite pentru produsele care sunt defectuoase, dar și în legătură cu uh, prevederi contractuale greșite în acest moment, legislația ar trebui să fie diluată. Deci doresc să vă întreb dacă cunoașteți de existența acestei situații. Foarte bine. Domnul Hendrickson. vă mulțumesc pentru această oportunitate. Aș dori să mă adresez ambilor comisari cu o întrebare despre uh, prezentarea inițiativelor excelente în uh, zonele tradiționale în care Comisia a lucrat foarte eficient până acum. Dar în lume, ne, în acest moment, ne, ne confruntăm cu noi provocări din punctul de vedere al durabilității și aș dori să întreb pe ambii comis, comisari cum se gândesc să integreze un consum durabil în noua agenda pentru consumatori, pentru că cred că a venit momentul, ținând cont de provocările cu care ne confruntăm din punct de vedere economic și al mediului înconjurător, să avem o politică pentru consumatori care să țină seama de un consum durabil. Vă mulțumesc, văd că se pun întrebări foarte bune și în final doamna uh, Cicarelli. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Doresc să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Asociația pe care o reprezint eu susține această abordare strategică. Ne dorim o protecție și o implicare directă a cetățenilor. Acest lucru este uh, posibil doar în momentul în care sunt consolidate și asociațiile pentru consumatori. Aș avea următoarea uh, întrebare. Puteți să ne dați eventual mai multe detalii În legătură cu accesul la justiție, aș dori să știu care este situația concretă aici. Vă gândiți la instrumente suplimentare care urmează să faciliteze accesul uh, la justiție chiar și pentru aceste asociații care reprezintă drepturile consumatorilor și mă gândesc la aspecte mai detaliate aici, la decizi, la hotărâri judecătorești definitive și așa mai departe. Apoi, și o altă întrebare legată tot de măsurile de sprijinire acestor asociații. Vă gândiți și la măsuri de pregătire pentru aceste asociații sau există eventual și alte instrumente de sprijin în cadrul unui proces în fața unui tribunal, de exemplu? Foarte bine. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări și John Daly va iniția aceste răspunsuri, va fi urmat de Vivian Redding și voi da ocazia și ambasadorului Lisberg să-și exprime părerile. John Daly. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la câteva aspecte ridicate. În primul rând, varietatea inițiativelor și programelor pe care le avem. Desigur, în cadrul sistemelor europene, anumite aspecte trebuie uh, discutate în urma unor acțiuni specifice când discutăm despre programul pentru consumatori, acesta are loc în cadrul uh, cadrului financiar. Aici, în acest cadru, trebuie să fie susținute toate acțiunile pentru consumatori. Deci, este necesar să trecem prin acest sistem, să urmăm toate procedurile pentru a asigura funcțiunea sistemului temeiul legal trebuie să existe pentru a obține și pentru a executa acțiunile necesare pentru a ne îndeplini obiectivele pe care le avem în, în agenda pentru consumator. De aceea, poate uneori, oamenii nu înțeleg exact uh, care este sistemul, nu înțeleg toate instrumentele pe care le avem la uh, dispoziție. Uh, și eu am avut anumite dificultăți, dar încet, încet am învățat exact care este sistemul. Acum, despre durabilitate. Um, și doamna Rapti s-a referit la acest aspect. În situația de austeritate cu care ne confruntăm, cu presiunile sociale cu care se confruntă populația noastră, după părerea mea, sprijinirea consumatorului devine din ce în ce mai relevantă. Trebuie să informăm în continuare consumatorii, să ne asigurăm că aceștia au la dispoziție toate instrumentele care le permit să ia niște decizii durabile. Este vorba de durabilitate doar, nu doar pentru protejarea mediului înconjurător, ci și o durabilitate importantă pentru bugete. în situația de astăzi uh, trebuie să luăm cele mai bune decizii pe piață referitoare la ce vom cumpăra pentru a ne satisface nevoile și acest lucru sublinează cât de important este uh, dreptul la informații și calitatea informațiilor care trebuie să revină consumatorilor. De asemenea, sublinează cât de important este să educăm în continuare consumatorii despre cum trebuie să folosească aceste informații. După părerea mea, unul din uh, cel mai important pași pe care i-am făcut și trebuie să-i facem în continuare se referă tocmai la informarea consumatorilor. Sunt uh, convins de asemenea că nu trebuie să ne oprim aici. Uh, trebuie să educăm în continuare uh, consumatorii despre cum trebuie să interpreteze și să uh, folosească informațiile pe care le folosesc în beneficiul lor. Noi ne vom gândi la aceste aspecte în comisie și cu ajutorul dumneavoastră, în mod special cu Parlamentul European, sperăm că vom merge mai departe în acest uh, sens. Acum, în legătură cu organizațiile pentru consumatori. Încercăm de asemenea, în primul rând, să mărim capacitatea acestor uh, organizații în diferite uh, state membre. Îmi dau seama pentru că am uh, vizitat foarte multe state membre unde am discutat cu organizații pentru consumatori că există diferite nivele de uh, funcționalitate, de capacități ale acestor organizații pentru consumatori. Deci poate în anumite state membre este nevoie de mai multe acțiuni decât în alte state membre pentru a ne asigura că, de fapt, consumatorii sunt uh, reprezentați, interesele lor sunt reprezentate la același nivel peste tot despre uh, recurs acum. Din acest punct de vedere, este foarte important să ne asigurăm că aceste organizații participă în uh, acest proces de acțiuni în justiție și procesul trebuie să fie unul uh, corect și trebuie să ne asigurăm că toate organizațiile de consumatori au același drepturi peste tot. În unele state acest lucru se întâmplă deja, uh, și cred că putem da impulsuri uh, suplimentare în acest punct de vedere. ONG-uri uh, private în anumite state membre sunt foarte importante, după părerea mea, nu doar pentru a monitoriza situația de la fața locului, dar și pentru a da statelor membre și noi, actorilor politici, informațiile necesare pe care să ne putem baza deciziile. Mulțumesc! Poate nu uh, m-ați văzut atât de des la această comisie, poate am mers mai des la alte comisii, dar ce-mi doresc eu este să uh, primesc întotdeauna informații concrete, să discutăm întotdeauna foarte concret care este problema și care sunt uh, soluțiile. Acum, s-au pus două întrebări în domeniul justiției. Este adevărat, dacă undeva în Uniunea Europeană un sistem de justiție nu funcționează, atunci, drept urmare acestei situații, nici economia nu va funcționa bine. Pentru că nu există încredere în rândul investitorilor și nu există încredere în rândul consumatorilor, că li se respectă drepturile. Tocmai de aceea, în toate uh, statele membre am monitorizat uh, sistemele de justiție care sunt deficiente. Și în primul rând, așa cum a spus foarte clar uh, domnul Schwab, monitorizăm îndeaproape sistemul de justiție din anumite state membre, este vorba de Bulgaria și România. Și poate nu știți că în uh, anumite state în uh, state care se confruntă cu probleme economice, ne uh, ocupăm de uh, consolidarea sistemului de justiție. Acest lucru se întâmplă în Grecia, în Irlanda și în Portugalia. Am început să trimitem echipe de experți, de exemplu, și în uh, Italia. Uh, deci pentru noi este foarte important ca un sistem de justiție, ca, ca justiția civilă să funcționeze foarte bine, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, nu există o certitudine juridică și societățile nu funcționează bine. Este un lucru care nu se regăsește în știri, dar este un lucru care se întâmplă. Apoi, o altă informație. Pentru prima dată într-o propunere legislativă importantă să regăsește posibilitatea ca organizația organizație pentru consumatori să inițieze o acțiune în justiție în numele consumatorilor. Și este vorba de noua directivă care se referă la protejarea datelor cu caracter personal. Deci, vedeți, un drept concret pentru organizațiile pentru consumatori care ajută consumatorii să-și obțină drepturile. Apoi, cealaltă problemă despre vânzări, dreptul vânzărilor. Am auzit foarte multe declarații false și foarte multe informații false despre această legislație. Și dacă doamna Kekelechi ar avea dreptate, atunci ar fi într-adevăr o propunere legislativă foarte proastă. Dar, din fericire, dumneai nu are dreptate. În primul rând, acest acest regulament nu aduce atingere niciun fel legislației naționale. Se referă doar la activitățile transfrontaliere, domeniul în care avem o problemă, pentru că doar 6% din consumatorii europeni îndrăznesc să intre într-o asemenea tranzacție uh, transfrontalieră pentru că se tem, nu știu care sunt drepturile într-o țară vecină. Deci nu le pune la dispoziție o obligație să aleagă un nou sistem, ci le pune la dispoziție alegerea pot să aleagă acest nou sistem dacă își doresc, în acest caz al achizițiilor transfrontaliere. Apoi, directiva pentru drepturile consumatorilor a fost preluată în totalitate, în forma sa și introdusă în nou regulament. Dar această directivă funcționează doar uh, pe marginea trei puncte din cele 18 puncte acestui nou regulament. Nou regulament înseamnă că este mult mai cuprinzător, cuprinde mai multe drepturi decât se întâmplă în uh, directiva pentru drepturile consumilor. De exemplu, în elementele referitoare la compensare în momentul în care se cumpără un produs uh, defectuos, uh, și perioada de notificare uh, necesară pentru un consumator pentru a se retrage sau a încheia un contract. Deci ar sfătui uh, oamenii să citească care este textul regulamentului respectiv. Doamnă și domnilor, îmi pare rău, dar nu mai avem timp uh, pentru alte întrebări. Însă, am dori totuși să mai primim un comentariu din sală, se pare. Îmi cer scuze, însă trebuie să răspund la o chestiune personală. Doamnă Reding, am studiat uh, propunerea și există un termen care spune că statele membre pot să implementeze această opțiune în legislația națională. Acesta este un aspect. Celălalt aspect este următorul. Atunci când consumatorul acceptă acest instrument opțional, este lipsit de Roma 1. Așadar, nu există nimic concret în propunere în conformitate cu care consumatorul acceptând instrumentul opțional să poată să solicite aplicarea Roma 1. Există foarte multe controverse, există foarte multe chestiuni de natură juridică aici și avem nevoie de lămuriri. Vă mulțumesc. Very quickly. First, in order... Foarte succint. Mai întâi, pentru ca toată lumea să se liniștească în legătură cu acest uh, subiect, uh, Comisia Jurii va organiza patru audieri publice pe diversele probleme uh, care vizează dreptul vânzărilor înainte de vară. Așadar, uh, toată lumea va putea să primească răspuns la întrebări. Pe scurt, în problema 1, e adevărată, totul se întâmplă la fel ca și în directiva privind medierea. Ar putea exista posibilitatea de a implementa uh, acest lucru în legislația națională și pentru majoritatea statelor membre asta ar însemna drepturi suplimentare în comparație cu cele care există astăzi în legislația națională. Apoi, în al doilea rând, uh, cea de-a doua întrebare este uh, uh greșită pentru că regulamentul Roma 1 nu este schimbat de această lege. Vă mulțumesc! spune domnul președinte. Vă mulțumesc pentru această sesiune uh, plină de viață. Mulțumesc că s-au uh, implicat și cei din sală în această dezbatere. După plecarea uh, comisarilor, recapitulăm uh, punctul unde ne aflăm acum. Uh, mai sunt uh, uh, trei vorbitori pentru uh, intervenții, dar uh, îi păstrăm pentru viitoarea sesiune. Aș dori să mulțumesc domnilor comisari că au fost uh, prezenți uh, astăzi în sală, că au deschis uh, această uh, audiere. Uh, de-abia așteptăm să cooperăm cu uh, dânsii și așteptăm și contribuția dumneavoastră pe durata acestei dimineți, uh, pentru că vor fi contribuții la un proiect foarte important și anume de stabilirea unui cadru în care putem acționa împreună pentru a putea îmbunătăți acest domeniu al împuternicirii și protecției uh, consumatorilor, precum și uh, domeniul legislației uh, pentru consumatori în Uniunea Europeană pentru următorii 5 ani. Aceasta va fi, evident, provocarea cu care ne vom confrunta în următorii ani. Aș dori să mulțumesc comisarilor, așa cum facem de obicei, aplaudându-i. And if you give us a moment, we're just going to rearrange the platform. Rearanjăm masa de prezidiu în câteva minute pentru următoarea sesiune. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now... Um... și domnilor, aș dori să vă invit să vă reluați locurile în sală. Urmează încă o sesiune. Mr. Schwab and Mrs. Uh, Ruler, please. Uh, domnule Schwab, doamnă Rule, vă rog. Haideți să reluăm. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la uh, segmentele de discuții pe subiecte anume și aș dori să urez un bun venit vorbitorilor care vor fi aranjați aici. Pot să spun că sunt încântat că nu voi uh, modera toată această uh, audiere, pentru că voi preda prezidiul unor moderatori minunați. Vom avea contribuții din partea Comisiei, din partea Parlamentului uh, și pot să spun că toate aceste discuții vor fi moderate de niște moderatori excelenți. Dau imediat uh, cuvântul uh, doamnei Paula Testori, care este director general în Direcția Generală pentru Consumatori dar înainte să fac asta, mă bucur că am primit deja contribuții energice din sală. Aș dori să îi rog pe următorii să se identifice uh, și să confirme faptul că vor dori să intervine în următoarele sesiuni. Adică... Am luat notă de prezența dumneavoastră. Prin urmare, dumneavoastră sunteți următoarea pe listă la oricare dintre sesiuni. Dano from uh, the Consumer Organization in Italy. Where is he? Unde este domnul? Este încă în sală? Da? Și doamna Cornelia Tauș din partea uh, unei asociații nemțești a consumatorilor. Sunteți pe lista mea? și a moderatorului. Dacă vreți să interveniți, ridicați mâna. Dacă altcineva mai dorește să um, intervină, vă rog să vă transmiteți uh, cartea de vizită sau o notiță pur și simplu aici la prezidiu. Evident, colegii din Parlamentul European uh, vor interveni primii. Însă e bine că primim uh, intervenții și din partea uh, actorilor interesați prezenți în sală. Aș dori să prezint această sesiune înainte să dau cuvântul Paulei. Îl prezint din nou pe Costreanta Filidis, pentru că, după cum știți, această uh, comisie s-a ocupat de un dosar foarte important pentru care domnul Filidis a fost responsabil. Dânsul are la dispoziție 3 minute maxim pentru a prezenta această um, sesiune. să ai cuvântul γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Știu că în mai sau iunie Comisia ne va prezenta noul text uh, referitor la drepturile consumatorilor. Este vorba, de fapt, de o revizuire a politicii pentru, pentru consumatori. Comisia IMCO a Parlamentului European a redactat un uh, raport din proprie inițiativă despre noua strategie în domeniul politicii pentru consumatori. Înainte a redactării acestui raport am avut un schimb de opinii cu toți actorii interesați, mai ales cu organizațiile pentru consumatori și cu consumatorii. Obiectivul acestui proces consultativ a fost să aflăm care sunt problemele, care sunt experiențele în acest domeniu, ne-am dorit să punem din nou consumatorii în centrul pieței unice europene, ținând cont de principiul durabilității pe care dorim să-l vedem consolidat. Ne dorim extinderea și aprofundarea pieței unice, dar în paralel acest lucru nu trebuie să se întâmple pe spatele consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru? Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale trebuie să protejeze bunăstarea și sănătatea cetățenilor europeni, având obiectivul să ajungem la modele durabile de consum, să asigurăm funcționarea unor piețe moderne, moderne, între altele, în domeniul alimentar. Pe de altă parte, avem o strategie pentru politica pentru consumator și nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Cetățenii europeni trebuie să aibă un rol important în momentul în care ne dorim să ne atingem acest obiectiv din strategia 2020, ne dorim să ajungem la, la Europa inteligentă, și nu trebuie să uităm și aspectele sociale importante în uh, Europa. Nu, în acest moment, uh, consumatorii sunt văzuți mai puțin ca, și ce, mai puțin ca cetățeni, ci ca clienți, dar consum, grupul consumatorilor nu este un grup omogen. Există dif- uh, diferențe mari între consumatori în legătură cu cunoașterea legislației, de exemplu pe o piață unică în care există 495 de milioane de persoane, condițiile sunt foarte diferite, există dezechilibre și Comisia își uh, dorește alinierea acestor uh, dezechilibre. dezechilibre. Ne dorim consolidarea drepturilor consumatorilor, să le asigurăm acestora un acces mai bun la informații. Pentru acest lucru, toți actorii trebuie să se implice, să, uh, să garantăm o, un nivel înalt de protecție a consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru? În, în raportul nostru se regăsește un capitol special care discută uh, drepturile consumatorilor. De exemplu, ținând cont de creșterea tranzacțiilor comerciale pe uh, internet, trebuie să ne asigurăm că încrederea consumatorilor crește în domeniul tranzacțiilor transfrontaliere. Există și îngrijorări legate de uh, compensații, o problemă deosebită. Există, pe de altă parte, și un tablou cu uh, indicatori. 54%, 44% din uh, consumatori au afirmat că nu au încredere în respectarea drepturilor lor în, în momentul în care fac tranzacții transfrontaliere. Așadar, trebuie să ne asigurăm că există o transparență uh, în legătură cu stabilirea prețurilor, uh, lucrurile uh, trebuie să fie transparente și să poată fi comparate. Apoi, consumatorii trebuie să știe care sunt drepturile uh, și obligațiile lor. E, uh, obligațiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. În plus, trebuie să uh, protejăm și datele cu caracter personal. Trebuie să uh, ne asigurăm că produsele vândute sunt uh, sigure și trebuie să ne asigurăm că protejăm și categoriile vulnerabile de consumatori, de exemplu copiii și persoanele în vârstă. Am avea nevoie de măsuri politice specifice adresate acestor categorii de uh, consumatori. În prim plan trebuie să se afle așadar aceste categorii și categoriile periculoase de, de produse pentru a ne asigura că aceste categorii vulnerabile au un mod egal acces la uh, diferite produse și la diferite uh, servicii. Vârsta nu trebuie să reprezintă un criteriu de diferențiere între consumatori. Apoi, Uh, se vede foarte clar că, de fapt, există o nemulțumire a consumatorilor față de serviciile financiare, lucru explicat deseori printr-o consiliere foarte proastă. Deseori, consumatorii nu știu ce drepturi au din punctul de vedere al serviciilor financiare și aici ar fi foarte important să există, să existe transparența necesară. Încrederea este foarte importantă, încrederea consumatorilor, de asemenea, transparența și eficiența diverselor tranzacții pentru a asigura un grad ridicat de protecție pentru consumatori, de asemenea, siguranța produselor și coordonarea acțiunilor pe piața unică. Vă mulțumesc! Well, Mulțumim foarte mult! Vom avea ocazia să integrăm această activitate în această sesiune. Acum uh, dau cuvântul doamnei Paula Testori pentru următoarea sesiune. Mulțumesc foarte mult, uh, Malcolm. În această sesiune vom vorbi despre siguranța consumatorilor. Consuma, uh, siguranța consumatorilor reprezintă uh, un element absolut uh, uh esențial al oricărei politici care vizează pe consumator. Vorbim despre siguranța alimentară, siguranța serviciilor și așa mai departe. Uh, Aici vom prezenta o revizuire a directivei cu privire la siguranța generală a produselor atunci când vom analiza și supravegherea pieței. Supravegherea pieței este fundamentală. De ce? Pentru că nu este suficient să ai uh, norme Trebuie să te asiguri că aceste norme sunt puse în aplicare. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că există un control. În discuția de astăzi vom vedea dacă există uh, puncte importante care trebuie uh, analizate în contextul uh, reconsolidării supravegherii pieței. Tot în ceea ce privește protecția consumatorilor, pot să spun că în Europa avem de-a face cele mai bune solicitări și controle din lume. Evident, accidente pot să aibă loc, de aceea trebuie să ne revizuim legislația pentru a ne asigura că putem uh, uh, face față celor mai noi uh, informații și standarde. Mai întâi vom da cuvântul doamnei Cristel Șaldemoze, uh, din această comisie IMCO, care a fost raportor pentru raportul privind uh, revizuirea directivei privind uh, siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Clar, sunt subiecte pe care le studiem uh, îndeaproape pentru a putea integra uh, poziția Parlamentului în viitoarea noastră propunere. Cristel. Mulțumesc foarte mult. This, uh, hearing. În primul rând, dați-mi voi să spun că această audiere este deosebit de importantă pentru noi, că ne va arăta pe ce domenii va trebui să ne concentrăm atenția în viitor, în materie de protecția consumatorilor, în general pe piața internă. Pentru mine însă, ultimii ani uh, au fost petrecuți uh, lucrând în materie de siguranță a produselor și a drepturilor consumatorilor. Am fost raportoare pentru audierea IMCO privind revizuirea directivei referitoare la siguranța produselor. Consider că siguranța pentru consumatori nu este o chestiune de voluntariat trebuie să fie obligatorie. Trebuie să ne asigurăm că produsele de pe piața internă sunt sigure. Avem câteva instrumente care ne permit acest lucru. Aici la Parlament am sugerat comisiei să facă o revizuire rapidă a directivei privind siguranța produselor, pentru că există loc de îmbunătățire în acest sens. directiva generală, în opinia mea, nu este singurul instrument totuși pe care trebuie să-l avem în vedere. Mă, mă preocupă foarte mult modul în care este supravegheată piața în Europa în prezent. Legislația nu era, legislația a fost îmbunătățită, însă vedem că statele membre nu aplică această legislație suficient și suficient de rapid. Acest lucru mă îngrijoră pentru că dacă piețele nu sunt bine supravegheate, cei care trișează nu sunt prinși, iar produsele periculoase ajung, să fie, ajung la consumatori. Asta nu e bine. Trebuie ca supravegherea să fie intensificată și îmbunătățită pentru, dacă dorim ca încrederea consumatorilor să crească. Știu că acest uh, lucru ține de competența statelor membre, însă, totuși, consider că atunci când vorbim de agenda pentru consumator, pe anii ce urmează, trebuie să îmbunătățim situația din statele membre. Putem face asta prin instrumente legislative, putem face asta printr-o mai bună coordonare, printr-o utilizare mai bună a resurselor. Însă, în același timp, consider că ar trebui să exercităm o presiune sporită asupra statelor membre. În prezent nu facem suficient. Uneori cred că ar trebui efectiv să-i arătăm cu degetul pe vinovați. E o metodă care funcționează eficient pe piața unică. Mesajul meu astăzi pentru dumneavoastră este siguranța nu e o chestiune de voluntariat, trebuie să facem ceva, trebuie să îmbunătățim legislația, am făcut-o, însă trebuie să îmbunătățim și mai mult aplicarea acestei legislații în materie de supraveghere a pieților. Fac un apel la Comisie și la colegii mei din Parlament să facem ceva în acest sens. Știu, domnule comisar, că vă vă concentrați pe asta, știu că vă preocupă acest lucru, dar haideți să lucrăm împreună, să colaborăm cu statele membre, că în prezent nu facem suficient. În ultima instanță e vorba de încredere și e vorba de siguranță pentru consumator, deci trebuie să fim fermi. Acesta este mesajul meu pentru dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, ne însușim ideea dumneavoastră de a întări coordonarea între autoritățile de aplicare a legii, pentru că instrumentele pe care le avem uh, necesită într-adevăr o coordonare intensă la nivel european. Îi dau cuvântul lui Paul Kleber van den Braak, care se ocupă de probleme de sănătate la Business Europe. Vă mulțumesc foarte mult! Business Europe este recunoscătoare că i s-a dat ocazia să prezintă punctul de vedere în această audiere. În primul rând, aș dori să confirm cele spuse de antevorbitoarea mea. Siguranța pentru consumator nu este o chestiune opțională de voluntariat. În primul rând pentru că este un drept statuat prin lege și este un lucru, o, o responsabilitate normală în relația cu cetățenii. Însă are o logică și din punct de vedere afacerilor. Dacă vrei să faci afaceri, consumatorii trebuie să aibă încredere în produsele tale majoritatea companiilor sunt extrem de preocupate de modul în care imaginea lor este percepută. E logic, de asemenea, să eviți riscurile uriașe prezentate de punerea pe piața unor produse nesigure. Deci și companiile recunosc importanța acestei uh, și caracterul obligatoriu al siguranță pentru consumatori. Însă, nu trebuie să scăpăm de idei cum ar fi proporționalitate, armonizare, echitate cer siguranță juridică și flexibilitate. Ceea ce privește proporționalitatea. Nu e vorba aici doar de proceduri administrative, e vorba aici și de nivelul de siguranță. Siguranța, da, e obligatorie, însă nu e un da. De fapt, uneori se spune, da, nu se poate compromite nimic în materie de, nu se poate face niciun compromis în materie de securitate, însă lucrurile nu stau chiar așa de fiecare dată sacrificăm puțin din siguranța personală, în fiecare zi. Niciunul dintre dumneavoastră n-ar fi venit aici pentru că ați riscat ceva intrând în trafic de dimineață. Dacă vrem să nu existe victime pe străzi, viteza de trafic ar trebui să fie zero. Deci sacrificăm ceva de fiecare dată. Da, siguranța e obligatorie, dar nivelul acestei siguranțe ține de o alegere politică. Și în opinia mea, politicienii trebuie să facă o decizie justă în legătură cu nivelul optim de siguranță. Și apoi tehnicienii, inclusiv reprezentanții autorităților care supraveghează piața în statele membre, trebuie să decidă cum se poate stabili și defini și atinge acel nivel de siguranță. E vorba de un echilibru între costuri și beneficii. În materie de costuri, găsim elemente cum ar fi reducerea al paletei de alegeri pentru consumatori, reducerea trăsăturilor pe care le-ar un produs, probabil o creștere a prețului și eventual chiar o reducere a competitivității firmelor. Există și beneficii însă. Sigur, scad riscurile, însă riscurile pot fi mari sau mici, de la bun început. În primul rând, pagubele care pot fi cauzate pot fi mari sau mici și, și șansa ca ceva să meargă rău poate fi mare sau mică. Deci, oricine e dispus să plătească mult ca să scape de un risc ridicat, însă nimeni nu e dispus să cheltuiască foarte mulți bani pentru a elimina un risc de mică amploare, rezidual, care este, ar fi al perfect acceptabil pentru consumator, deși rămâne un element de risc. Alte condiții esențiale. În primul rând, e nevoie de reguli uniforme aplicate în mod uniform pe piețe. Asta înseamnă că statele membre trebuie să fie supravegheate pentru că ne asigura că ele fac ce trebuie să facă. Lucrurile nu stau totdeauna așa. Avem nevoie de proceduri de recurs eficiente în același timp la dispoziția companiilor. Sunt, sunt recunoscător antevorbitoare, că vorbim nevoie de da revizuire legislativă, e nevoie de mai multă coerență și claritate în această nouă directivă privind siguranța produselor. Considerăm că o legislație armonizată care să respecte toate cerințele actuale nu ar trebui să includă cerințe suplimentare în raport cu vechea directivă decât dacă există riscuri noi majore identificate și în acest punct de vedere, directiva privind siguranța produselor poate fi un instrument eficient. M-am bucurat uh, în același timp să aud astăzi această idee că aplicarea normelor existente, aplicarea fermă, este esențială dacă vrem să fie echitate pe piață, dacă vrem să evităm uh, lucrurile, interpretarea nefericită a legii. Dacă nu împiedicăm pe cei lipsiți de onestitate să-și pună produsele pe piață, distrugem competitivitatea. Deci e nevoie de o aplicare fermă a legii. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Ian de Koning, care este președintele formului ProSafe. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața domnilor și domnilor. Am să încerc să fiu succint și la obiect. Uh, planșa aceea nu mi-aparține mie. Ce se vede pe ecran? Pentru plăcerea dumneavoastră v-am adus o prezentare PowerPoint. Uh, mă, mă, mă ocup de supravegherea piețelor, sunt unul dintre cei pomeniți în direct uh, în această întâlnire. Începem cu o planșă mai puțin relevantă, vă arată cine sunt. Am lucrat în Belgia în acest domeniu începând cu anul 1996. Reprezint aici ProSafe, care este formul uh, privind uh, aplicarea normelor de siguranță a produselor în Europa. Acest uh, forum include toți agenții de motivizare a piețelor din Europa. Am fost creați în 1990 și din 2006 suntem o platformă pentru proiecte europene. Obiectivul nostru este să facilităm cooperarea între ofițerii de supraveghere a piețelor pentru a îmbunătăți siguranța produselor și serviciilor. Care este scopul supravegherii piețelor? Aceasta este importantă numai dacă vrem să avem produse sigure pe piață. Acesta este doar unul dintre cele trei aspecte ale activității noastre. Însă, după cum, cum spunea și colegul meu, e important pentru a crea o piață echitabilă și pentru a asigura libera circulația produselor. Siguranța consumatorilor este un drept al acestora dacă vrem condiții echitabile și dacă avem produse sigure, asta sporește încrederea consumatorilor, lucru de care avem mare nevoie în prezent în Uniunea Europeană, și de asemenea contribuie la realizarea pieței interne. Care sunt principalele provocări pentru autoritățile de monitorizare a piețelor? În primul rând, trebuie să asigurăm o interpretare coerentă a unor definiții, obligații și riscuri. Această coerentă este necesară pentru că lucrurile trebuie să fie interpretate în același fel în toate statele membre. De asemenea, trebuie să împărțim resursele între statele membre. Unele state membre au mai multe resurse umane, altele au mai multe resurse financiare sau materiale la dispoziție și e foarte important să încercăm să punem la oaltă aceste resurse și să le utilizăm în mod judicios. Trebuie să dezvoltăm capacitatea de testare, trebuie să creăm noi experiențe și exemple de bune practică care să poată fi utilizate la nivelul întregii Uniunii Europene. Dacă vrem să realizăm acest lucru, avem nevoie de fonduri și am primit fonduri de la Comisia Europeană începând cu 2006 ne bucurăm că putem spune că am transformat cooperarea europeană în domeniu. Am avut 19 activități în ultimii 5 ani, toate au fost acțiuni comune, mixte, cu mai multe state membre participând. De regulă, 20 de state membre au participat și mă bucur să spun că fiecare stat membru al Uniunii Europene a participat la cel puțin o acțiune. Toată lumea este implicată. Și am identificat, noi, e eh, bine, am identificat nevoia de coordonare la nivel european, coordonare de bază la nivel european. Aceasta pare să fie singura metodă practică dacă vrem să asigurăm o bună supraveghere a piețelor. Un rezultat imediat a fost un program de nivel european în materie de supraveghere a piețelor. Și desigur avem eh, legături și cu uh, vămile și cu partea chineză planșa nu vă arată foarte clar ce am făcut noi. Am, am, am făcut destul de multe lucruri. Vedeți aici activitățile pe care le-am desfășurat. Am să prezint doar câteva mai recente. Uh, produse pentru copii care emită produse alimentare, pointerele laser, Ne-am ocupat și de servicii, cum ar fi solariile sau dispozitive de bronzat și totdeauna jucării. Ce lecții am învățat din această supraveghere a piețelor? În primul rând, aceasta este cerută atât de mediul de afaceri cât și de consumatori. Punerea în comun a resurselor umane și financiare creează o, duce la o supraveghere mai bună a piețelor. Și dacă avem acest grad de cooperare care avem nevoie, atunci putem interpreta și pune în aplicare regulile existente în mod omogen. Deci nu e vorba doar de a coordona activitățile și de a, a pune în aplicare concret aceste norme. Cum acționăm? Deci o supraveghere eficientă a piețelor este, presupune, coordonare, De ce avem nevoie? Două lucruri. Avem nevoie de ceea ce numesc eu standarde europene pentru supravegherea piețelor, pentru sancțiuni, proceduri, frecvența inspecțiilor. Franța spune că fiecare producător trebuie să fie verificat cel puțin o dată la fiecare trei ani. Asta ar putea servi ca o bază de calcul pentru resursele necesare. Mai avem nevoie și de o bază juridică europeană pentru această supraveghere coordonată a piețelor. Și dacă vrem ca lucrurile să funcționeze, avem nevoie de o bază financiară solidă și de un angajament pe termen lung. Asta ne va duce eventual la crearea unui corp de coordonare sprijinit financiar. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și aș dori să vă aduc aminte că multe dintre aceste acțiuni comune au dus la acțiuni comunitare, de exemplu, așa cum s-a întâmplat cu uh, brichetele. Acum, am o listă de vorbitori, însă fiecare va avea la dispoziție doar un minut pentru a respecta timpul. Prima este doamna Sorkinski. Cred că este aici, nu? Vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori să mă adresez directorului general, moderatorului uh, nostru. A fost, uh, a fost amintite alimentele în introducerea făcută și aș dori să știu dacă uh, există acțiuni concrete pentru noile alimente și pentru nutrienți, de exemplu. Vă mulțumesc. Aș propune să punem toate întrebările și apoi să avem răspunsurile. Domnul Giordan are acum cuvântul. Dumnealui nu este prezent, dar ar dori să intervină la ultima secțiune. Atunci, doamna Tauș are cuvântul. Și eu aș dori să intervin la următoarea secțiune. Atunci, doamna Crisi Giovanni. Vă mulțumesc. Mi s-a părut foarte bine uh, faptul că s-a discutat în principal despre punerea în aplicare și uh, coordonare. Asta înseamnă de asemenea că trebuie să există un contact permanent cu cei activi la fața locului, de exemplu asociațiile pentru consumatori și aș avea din acest punct de vedere două exemple. Deja de 40 de ani efectuam diferite teste, ne bazăm pe diferiți, uh, para, pe diferiți parametri care măsoară siguranța și în uh, anul trecut am verificat foarte multe lucruri. Am găsit șase produse uh, periculoase, deodoranți, uh, mici aparate electronice, casnice și așa mai departe. După cum am spus, ne bazăm pe o experiență de 40 de ani și am reușit să excludem de pe piață aceste produse. Acesta ar fi un uh, exemplu pozitiv În momentul în care a fost pusă în, în uh, aplicare directiva, o, o directivă europeană, am reușit să avem 130 de uh, cazuri uh, speciale și în urma anchetelor noastre am avut succes în jumătate din aceste cazuri. Deci putem să colaborăm foarte bine, putem să avem o, o monitorizare foarte bună a pieței și s-a făcut referire și la un alt uh, aspect. Uh, Uh, de către raportorul uh, Parlamentului European și cred că putem să facem mai mult, putem să exercităm mai multă presiune. Această presiune uh, trebuie să vină și din partea Comisiei pentru a fi asigurată punerea în aplicare a legislației. Sancțiunile, de exemplu, care au fost luate de statul european la sfârșitul, acestui, la sfârșitul anului trecut reprezintă un exemplu foarte bun. Și nu cred că este o problemă italiană, ci o o problemă în general europeană. Vă mulțumesc, domnul Giul. Vă mulțumesc și eu doresc să intervin la următoarea secțiune. Atunci, doamna Martin Rei. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt aici Unele activități ale asociațiilor uh, consumatori se acoperă toate aceste aspecte menționate aici, asistență legală, sprijin pentru consumatori, la, în țara mea și recursul uh, colectiv, deci conferind putere consumatorilor prin aceste acțiuni. Din păcate, multe asociații pentru consumatori din Europa se luptă pentru supraviețuire în acest moment. Acest lucru se întâmplă mai ales în uh, statele care sunt afectate mai puternic de criza financiară. Uh, uh, guvernele acordă sprijin financiar băncilor în aceste timpuri și um, politica pentru consumator este mai puțin importantă. Este foarte clar, consumul pentru, bugetul pentru consumatori este redus față de alte bugete și uh, mă întreb cum putem să evităm dispariția unor consumatori care reprezintă drepturile consumatorilor și cum putem să creștem bugetele pentru consumatori care dispar. Vă mulțumesc. Uh, nu știu dacă doriți să interveniți acum, doamna Chelelechi. Vă mulțumesc. În primul rând, Aș dori o clarificare din partea Business Europe. V-ați referit la faptul că siguranța produselor uh, este obligatoriu. Aș, este un aspect obligatoriu și aș dori să-mi explicați mai multe lucruri aici. Apoi, aș dori să adresez o întrebare și comisiei. Uh, în momentul în care am, ați revizuit directiva referitoare la siguranța produselor. Cerusem să există un capitol adresat în mod uh, special produselor școlare. În anii trecuți s-a pus accentul pe jucării și doresc să știu dacă și aceste produse școlare vor fi uh, incluse, de exemplu, în capitolul cu jucării sau vor avea un capitol special? Și apoi o altă întrebare referitoare la sancțiuni în momentul în care se încalcă siguranța uh, pentru consumatori. Când se vorbește despre aceste sancțiuni, foarte important este principiul proporționalității. Însă, poate ar trebui să ne gândim că aceste sancțiuni uh, ar trebui să aibă un rol de intimidare. Uh, pentru că uneori uh, unele daune nu mai pot fi uh, reparate și pot să vă dau un exemplu din acest punct de vedere. Dacă, de exemplu, uh, cineva moare datorită faptului că un fier de călcat nu funcționează bine, este o daună care nu mai poate fi reparată nicicum, deci trebuie să fim mai severi cu unele sancțiuni. Vă mulțumesc foarte mult! dorește un membru al Parlamentului European să intervină la această secțiune? Dacă nu, voi răspunde la întrebările adresate Comisiei. În primul rând, doamnei Rosinski, care este rolul și locul alimentelor în uh, agenda pentru consumatori? Doamna comisar a spus că se dorește acoperirea tuturor uh, produselor și serviciilor care afectează viața consumatorilor. De, din acest motiv, sunt incluse aici și politicile noastre referitoare la produsele alimentare, pentru că uh, dorim ca consumatorii să înțeleagă care sunt măsurile luate de noi în acest domeniu. După cum am spus, nivelul uh, pro- protecției este unul foarte bun Apoi, în legătură cu nutrienți, vom face o propunere concretă în viitorul apropiat. Apoi, al doilea punct din partea doamnei Cristi Giovanni. V-ați, uh, referit la cazuri în care au fost uh, găsite produse pe piață periculoase. Ceea ce este important este ca în asemenea cazuri să discutați cu autoritățile naționale, deoarece acestea trebuie să declanșeze acest sistem de alertă rapidă și cred că autoritățile naționale din Italia au examinat acest caz în mod specific. Apoi, în legătură cu sprijinul acordat uh, asociațiilor pentru consumatori, sunt de acord că în acest context dificil economic avem, uh, este dificil să uh, păstrăm un nivel înalt de reprezentarea consumatorilor. Noi vom încerca să facem acest lucru la nivel european și noul cadru uh, financiar multianual vom încerca să sporim sprijinul financiar acordat acestor uh, asociații. Însă acest lucru trebuie să se întâmple și la nivel național, pentru că în programul nostru financiar putem finanța doar acțiunile care se întâmplă la nivel european. Și în final, în legătură cu întrebarea doamnei Chelelechi, dacă produsele școlare se vor uh, regăsi în mod special, într-un capitol special. Directiva noastră este una orizontală și există directive specifice care se ocupă în mod special de uh, jucării și vom uh, examina să vedem dacă este nevoie de o directivă specială pentru produsele școlare. A fost adresată o întrebare Business Europe Vă mulțumesc. S-a pus o întrebare despre care este responsabilitatea cetățenilor. Eu cred că v-am oferit motivele companiilor uh, pentru a da un rol important uh, siguranței. Când este vorba de responsabilitatea cetățenilor, uh, Uh, din fericire, trăim într-o societate în care uh, dacă cineva începe să facă o afacere, nu se transformă în mod uh, automat într-un infractor. Din păcate, nu putem garanta că acest lucru se întâmplă întotdeauna și peste tot. Până la urmă, și aspectele culturale sunt importante și uh, de aceea este atât de importantă supravegherea uh, pieței și o supraveghere coordonată a piețelor, nu doar în cadrul uh, pieței europene, ci și cu alte autorități uh, regionale, pentru că um, lanțul de Um, trăim acum într-o lume globală eu uh, lucrez într-o companie în care se organizează cursuri, între altele cursuri etice de mai multe ori pe an, deci în acest context cred că trebuie înțeleasă și responsabilitatea cetățenilor. Vă mulțumesc. Okay, just a, a small word on the, uh... Câteva cuvinte acum uh, în legătură cu întrebarea ridicată vis-a-vis -vis de organizația consumatorilor și supravegherea uh, piețe. Vreau să spun că am ascultat organizațiile consumatorilor și organizațiile mediului de afaceri și uh, vreau să spun că primim adesea informații din partea acestor organizații cu privire la anumite produse care ar putea să fie nesigure. În ceea ce privește sistemul rapid, e bine, dacă găsim într-un stat uh, membru uh, un produs neconform, atunci măsuri s-ar putea lua în legătură cu acest produs și într-un alt stat membru. Ați menționat și sancțiunile uh, care ar trebui să fie luate, care ar trebui să fie proporționate și uh, care ar trebui uh, să uh, uh, ducă la limitarea unor uh, probleme similare. Practic, noi putem uh, uh, opri producția unor bunuri neconforme, putem retrage produsele de pe piață, putem informa consumatorii, însă aceste acțiuni uneori nu sunt vizibile. Asta nu înseamnă însă că uh, nu se întâmplă absolut nimic dacă nu primiți știri în acest sens. Uh, doamna Șaldemoze, uh, doriți să interveniți în ultimul rând? Da, sunt convins acum mai mult ca niciodată că avem lucruri de făcut pentru a îmbunătăți sistemul putem să îmbunătățim legislația prin coordonare și dialog. Prin urmare, deocamdată putem să înaintăm doar și să o facem într-un ritm mai rapid. Mulțumesc. Moderatorul încă un cuvânt înainte de a încheia. Avem nevoie de legi și de punerea lor în aplicare pentru a proteja consumatorii. Malcolm îți dau cuvântul. Paula, îți mulțumesc foarte mult pentru această sesiune. Acum trecem mai departe la o altă sesiune care vizează legislația uh, consumatorilor și aici aș dori să invit uh, la prezidiu ca să modereze această discuție pe François Lebay. That is our disabled lift button. so, uh, um, so I'm really pleased uh, to welcome Mă bucur să urez bun venit un al doilea director general din partea uh, comisiei. Avem uh, o echipă, se pare minunată astăzi la această audiere. Dânsa este doamna Françoise Lebai, director general uh, în cadrul Digi Justiție, Drepturi Fundamentale și Cetățenie. Câteva chestiuni însă administrative acum. Dacă cineva dorește să ia cuvântul la această sesiune sau la sesiuni viitoare din sală, este rugat să-și trimită carte de vizită sau o notiță la prezidiu. Echipa mea de aici, de alături de mine, uh, redactează o listă cu cei care doresc să intervină în sesiunile uh, viitoare uh, ale acestei audieri. Prin urmare, încercați să vă scrieți la cuvânt, pentru că vrem să dăm cuvântul câtor un număr mare de intervenienți. François, ai cuvântul. Mulțumesc, Malcolm, mă bucur să fiu aici și să pot uh, discuta un aspect special al agendei consumatorilor uh, și anume uh, legislația. Nu mă gândesc doar la legislație, ci și la punerea ei în aplicare. Uh, legislație pentru că, evident, uh, consumatorii uh, se confruntă cu o lume în schimbare, lumea digitală contribuie și ea uh, la uh, toate acțiunile uh, consumatorilor. Prin urmare, ne putem întreba dacă e cazul să schimbăm legislația care îi privește pe consumatori. Aceasta ar fi una dintre provocările cu care se va confrunta agenda pentru consumatori. E bine să ai legi bune, dar ne putem pune problema punerii legilor în aplicare după aceea. Doamna vicepreședinte Reding deja a discutat acest subiect cu dumneavoastră în această dimineață, însă cred că ar fi util să revenim la acest subiect. Pot să spun că pentru a face toate acestea avem uh, un uh, grup de experți uh, minunați care reprezintă diverse domenii de competență. Îl avem pe Thomas Norvet din partea Consiliului Norvegian al Consumatorilor. Dânsul ne va spune uh, care sunt opiniile din uh, țara sa în legătură cu uh, legislația care privește pe consumator, mai ales în ceea ce privește lumea digitală. Îl avem pe Jason Freeman, uh, care uh, reprezintă OFT. Vom completa așadar discuțiile cu intervenția dânsului și ne vom uh, axa mai ales pe practicile comerciale neloiale. O avem și pe uh, Maria Irigoyen Perez, care este eurodeputat alături de raportorul uh, uh, care ia în considerare toate aceste uh, chestiuni pentru consumatori. Îl avem și pe Rodrigo Guvea, care va aborda problema consumului durabil. Dânsul reprezintă care este secretar general al uh, European Association of Consumer Cooperatives. Și îl avem și pe Andreas Schwab, care este chiar sub ochii noștri aici și care va fi primul vorbitor din această sesiune și care se va referi la problema uh, legii uh, vânzărilor pornind de la o inițiativă recentă a Comisiei, uh, mai ales de la aspectele care îi vizează pe uh, consumatori în aceste uh, propuneri legislative. Domnule Schwab. Françoise, euh, Dragă Françoise, dragi colegi, în prim, primul rând vă mulțumesc pentru că v-ați gândit și la aspectele legale ale politicii pentru consumatori. Aceste aspecte a fost amintită de câțiva antevorbitori și din acest motiv aș dori să vă prezint câteva principii importante pentru grupul nostru politic, pentru PPE. În primul rând, avem nevoie de reguli clare și transparente la nivel european. În al doilea rând, punerea în aplicare a legislației europene trebuie monitorizată la nivelul statelor uh, membre și, în al treilea rând, punerea în aplicare a acestor reguli trebuie să fie una corectă. În primul rând, aș dori să mă refer la directiva pentru drepturile consumatorilor. Doamna comisar uh, Reding a spus deja că din cele 18 uh, domenii existente, doar 5, între 5 și 7 au, putut să fie armonizate. Avem nevoie de reguli uh, clare, pe de altă parte trebuie monitorizată punerea în aplicare în statele membre acestor reguli și din acest punct de vedere Comisia Europeană are un rol important și în acest moment um, Parlamentul European nu trebuie să uite importanța acestui uh, aspect. Apoi, regulile respective trebuie să fie puse în aplicare într-un mod eficient. Comisia, apoi, în al doilea pas, a făcut uh, următorul pas, a făcut o propunere despre acest uh, al 28, 28-lea regim dincolo de uh, cele 27 de sisteme naționale și putem să înțelegem acest pas, deoarece nu există în multe aspecte o armonizare a drepturilor consumatorilor. Însă, această unificare a situației pentru consumatori este în interesul consumatorilor pe termen lung. De asemenea, de, de aceea discutăm acum uh, propunerea com- Comisiei referitoare la acest sistem alternativ european. Uh, să pun aici câteva întrebări care pun sub semnul întrebării coerența între directiva pentru consumatori și noua propunere. Nu aș dori să intru acum în uh, toate detaliile, însă pentru Parlament este important ca toate legile deja uh, hotărâte să fie preluate în mod adecvat în noua propunere, în noul sistem. În același timp, Um, cred că trebuie să mergem un pas mai uh, departe și statele membre trebuie să recunoască, trebuie să spună dacă își doresc o armonizare totală sau nu. Însă, după părerea mea, nu pot refuza de la bun început toate propunerile pe care le face Comisia Europeană. Aș dori să spun, să remarc un lucru pozitiv referitor la Comisia Europeană. Uh, Comisia Europeană a dat dovadă de o mare flexibilitate în foaia de parcurs Uh, de exemplu, ține seama de vânzările, de domeniul vânzărilor din, uh, în contextul transparenței pieței unice și cred că în urma acestei flexibilități toți actorii au uh, posibilitatea să stabilească propriile priorități și Parlamentul European va sprijini poziția Comisiei din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Părez pentru 3 minute. Mulțumesc uh, foarte mult. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, François. Dacă îmi permiteți, aș juri să îmi încep intervenția prin a mă referi la un comentariu pe care l-ai făcut tu mai devreme. Consumatorii se schimbă și se schimbă în era digitală și aș dori să mă refer și la un comentariu făcut de colegul meu, domnul Schwab, acum un minut trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește aceste drepturi. În 1995 am uh, stabilit un prim program european pentru a proteja drepturile consumatorilor și în acel moment era vorba de un catalog cu cinci drepturi fundamentale pentru consumatori. E adevărat că Uniunea Europeană de atunci încoace a făcut uh, foarte multă uh, treabă în acest domeniu. Am stabilit un cadru pentru a proteja bine consumatorii în Uniunea Europeană, avem legi, am dezvoltat piața unică, toate aceste lucruri au evoluat și au evoluat mai repede decât activitatea din domeniul protecției consumatorilor consumatorilor. Așadar, uh, trebuie să mai facem progrese pentru a promova drepturile consumatorilor, trebuie să îi protejăm mai bine pe aceștia, trebuie să ne asigurăm că o duc bine, că sunt prosperi și că uh, toate acestea ne vor ajuta să promovăm uh, piața unică și să ne atingem obiectivele strategiei Europa 2020. Consumatorii, după cum știm cu toții, nu sunt un grup omogen. Avem un concept general al consumatorilor, însă în acest concept Uh, general uh, includem diverse categorii heterogene. Avem și consumatori vulnerabili, aflați în situații de vulnerabilitate și care uh, necesită o protecție specială sau o strategie gândită tocmai pentru ei. Deocamdată, legislația europeană s-a ocupat de problema vulnerabilității și a abordat această problemă ca fiind o stare uh, creată de uh, cauze interne sau externe. Și toți consumatorii, la moment în la un moment dat, pot ajunge într-o situație de vulnerabilitate. Cu toții putem păți așa ceva. Vulnerabilitatea ca factor este gândită în acești uh, termeni. Legislația europeană pentru prima dată a introdus conceptul de vulnerabilitate a consumatorilor uh, într-o directivă din 2005. Este directiva uh, care vizează uh, Uh, practicile comerciale neloiale și modul în care acestea au impact asupra consumatorilor uh, pe piața unică. Așadar, am analizat practicile, am analizat influențele care ar putea fi exercitate asupra consumatorilor care uh, nu pot să își exprime întreaga lor voință. Evident, am analizat și interesele economice ale consumatorilor. Nu acoperim uh, domenii precum uh, siguranța, um, integritatea morală sau îngrijirile medicale. Deci, din păcate, directiva care vizează drepturile consumatorilor și aceasta este cea asupra căreia s-a axat uh, colegul nostru Schwab în cadrul IMCO, este instrumentul cel mai recent pe care îl avem la dispoziție, dar nu se aplică tuturor sectoarelor. Există sectoare unde există vulnerabilitate specială. Din păcate, nu există niciun regulament specific în legătură legătură cu toate aceste puncte. Se face trimitere la toate aceste aspecte în consentul 34, dar doar atât. Trebuie să analizăm așadar aceste aspecte mai îndeaproape. Informații contractuale, informații precontractuale, dreptul de a te retrage dintr-un contract dacă îți dai seama că furnizorul uh, nu își îndeplinește obligațiile. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste informații sunt transpise uh, în mod clar și ușor de înțeles consumatorilor. Uh, Comisia are o propunere pentru agenda consumatorilor pentru 2014-2020 și scopul Comisiei este să îmbunătățească informarea și educarea consumatorilor, să încerce să consolideze consolideze uh, drepturile pe care aceștia le au și să faciliteze posibilitățile de recurs pentru consumatori. Sunt convinsă că această propunere este una ambițioasă și că include consumatorii vulnerabili sau consumatorii care se află în situații speciale. Și aici mă refer mai ales la consumatorii uh, în vârstă. Toate aceste aspecte deci sunt uh, acoperite, însă trebuie să uh, promovăm și dezvoltarea socială, să ne asigurăm că aceste persoane sunt actori autonomi pe piața unică. Acestea fiind spuse, vreau să spun că uh, mai folosim și termenul de puternicire a consumatorilor. Cred că aceasta este abordarea noastră. Trebuie să ne gândim puțin dacă acest lucru este suficient pentru consumatorii vulnerabili. Informația în sine nu este neapărat suficientă. Uh, dacă dorim să protejăm anumiți consumatori. Și dacă uh, doriți, în dezbatere pot să mai insist asupra acestor aspecte specifice. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Nordvet. Thank you very much. I will try to do some... Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să mă limitez și la 3 minute. Consumatorul nu mai este doar un consumator, este și un jucător pe piață, un punct de cer într-un lanț mai complex. Consumatorul nu trebuie să fie privit ca cineva care doar are nevoie de protecție. Consumatorul nu este doar un consumator, nici când, și când navighezi pe internet e un utilizator și un cetățean în același timp. Regulamentul ne arată tocmai această tranziție între cele două roluri, mai ales atunci când se folosesc um, sisteme de socializare pe internet. Nu credem că consumatorii sunt într-adevăr informați bine despre dinamica acestor servicii. A existat un grup Facebook care protesta împotriva acestei lipse de informare, dar erau contrazice în termen, Tocmai pentru că foloseau mediul respectiv, înseamnă că știau cum acesta se poate folosi. Procesele astea sunt foarte complexe. Cumperi un produs, îl conectezi la internet și deja beneficiezi de un set complex de servicii care se întrepătrund. Am avut un caz similar cu Sony. Sony au lansat un update care a afectat în mod negativ funcționalitatea a 3 milioane de console de joc PlayStation. Știm că sunt acum miliarde de aparate care se interconectează și prestatorul de servicii poate apăsa un buton undeva și îți, îți uh, modifică datele, îți poate șterge tot cu o singură apăsare pe buton. Se poate elimina conținut uh, din cauza restricțiilor de copyright. Aceste lucruri încă nu au fost rezolvate consumatorii trebuie să se afle într-o poziție de negociator. E nevoie de un regulament în acest sens care să interzică firmelor să facă anumite lucruri. Dacă, s-ar fi, dacă ar fi da, existat o definiție clară a ceea ce înseamnă update de software, Sony n-ar fi putut face ce a făcut. Consumatorii nu au avut la dispoziție acele instrumente de care aveau nevoie pentru a funcționa bine pe piață. Regulamentele existente uh, includ multe aspecte disparate. S-a menționat aici încrederea. Această piață digitală nu este nouă. Firmele au avut 20 de ani să arate că pot să-și îmbunătățesc comportamentul online, dar încă, iată, discutăm de cum am putea crește încrederea consumatorilor. Piața online trebuie să fie reglementată mai bine decât este în prezent. Se pierd bani pentru că nu facem nimic. Sunt miliarde de euro care se pierd astfel. Comisia ar trebui să folosească rapoartele care identifică astfel de cifre atunci când își fundamentează propunerile legislative. Vă mulțumesc! Vă mulțumim că ați încercat să condensați absolut totul în trei minute. Dau cuvântul domnului Freeman. Vă mulțumesc. Am și eu câteva planșe. Nu mi-am dat seama că am o limită de timp, am să încerc să o respect. Sunt director pentru grupul nostru prin consumatorii și am să mă refer la activitățile noastre în acest sens. Noi ne-am gândit mult în ultimul timp la legislația prin consumatorii și la modul în care aceasta poate spori eficiența piețelor. Nu e vorba aici doar de a proteja consumatorii ci de a proteja economia în ansamblu ei și ne asigura că această economie funcționează eficient. Vrem ca firmele britanice să funcționeze în mod eficient. Și asta însemna că toată lumea nu are decât de câștigat. E important, mai ales în etapa evaluărilor protecția consumatorului se concentrează de regulă doar pe, pe excroci, însă ar trebui să ne îngrijoreze la fel de mult și ineficiența în producție, distribuție, vânzări, pentru că aceste ineficiențe ne, aficia, ne afectează în mod direct pe fiecare. Prin urmare, trebuie să sporim eficiența piețelor în acest punct de vedere. Am gândit foarte mult la cadrul economic. Am efectuat două studii recent să vedem uh, care este situația contractului de vânzare și prețurile uh, de uh, anunțate pentru consumatori. Trebuie să ne dăm seama, consumatorii se comportă foarte rațional atunci când e vorba de alegeri delicate. Consumatorii nu recurg la justiție pentru că nu merită. Dacă ai pierdut 5-10 lire, nu te duci la tribunal. La fel și materie de contracte. Eh, consumatorii sunt pedepsiți că nu citesc un contract în care sunt termeni eh, injusti. Se spune, ar fi trebuit să citești contractul. Judecătorii noștri așa fac. Gândiți-vă, dacă trebuie să, trebuie să citiți un contract de fiecare dată când cumpărați un, un bilet de tren sau cumpărați orice, ar fi o coadă de un kilometru în fața, în fața ghișeului. Nu se poate face așa ceva. Deci nu, nu putem pedepsi pe consumatori pentru aceste lucruri. Vrem ca firmele să fie eficiente și ca niciun consumator să nu fie pedepsit pe drept. Nu vrem uh, să existe o subvenționare ascunsă. Am văzut că așa stau lucrurile cu contractele, cu abonamentele la selele de forță, de exemplu. Păi, noi am încercat să punem întrebarea dacă legea funcționează din acest punct de vedere. Primul mai interesant interesează în mod deosebit uh, acești consumatori activi din punct de vedere economic, nu cineva care cumpără o pereche de pantaloni. Nu, un consumator care este un motor al progresului. Sunt mulți consumatori care își vând propriile lucruri pe internet, prin eBay. Sunt consumatori activi din punct de vedere economic care nu beneficiază de protecție sub, în legislația europeană. Am vrut să văd care este definiția acestora. Însă definițiile existente nu reflectă această realitate a consumatorului ca, la rândul său, operator economic activ. Își vând mașini, își vând obiecte personale. De exemplu, cineva care urmărește un curs de instruire pentru a-și îmbunătăți șansele și de multe ori acești oameni sunt excrocați, sunt oameni care exploatează acest fapt că oamenii au nevoie de instruire suplimentară Deci legislatorii trebuie să vadă încă care este definiția acestui consumator, ca să nu mai pomenim cu situația în care oameni care devin activi economic, însă pierd jucând pe o piață ineficientă. And, um, Vă mulțumesc și dăm cuvântul acum domnului Guvea. Vă mulțumesc și bună dimineața tuturor! Mă numesc Rodrigo Guvea și vin uh, din partea Eurocop. Voi vorbi puțin despre durabilitate și trebuie să fac, să fac acest lucru cât mai rapid posibil. Ce înseamnă durabilitate? Ce își dorește un consumator? Ei bine, uh, pentru consumator prețul este foarte important. Prețul este important, dar în același timp și alte aspecte, de exemplu, siguranța, calitatea și uh, durabilitatea, nu doar din punctul de vedere al performanțelor de mediu, ci și din punctul de vedere al durabilității sociale. Așadar, pentru a obține toate aceste lucruri este important ca agenda pentru consumatori viitoare să țină seama de consumul și de producția durabilă. Comisia pregătește un plan de acțiune tocmai pe marginea acestor subiecte și ar fi foarte important ca uh, lucrurile importante pentru consumatori să fie uh, integrate în aceste politici mai largi de durabilitate. În ciuda crizei economice, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm cu toții, nu putem ignora durabilitatea. Nu o putem face nici din punct de vedere al mediului înconjurător, pentru că daunele cauzate mediului înconjurător nu vor putea fi uh, refăcute foarte ușor, și apoi nu putem ignora durabilitatea nici din punct de vedere social. Vedem zilnic că consumatorii își țin seama de criteriile de durabilitate în momentul în care fac, uh, în momentul în care cumpără ceva. Pentru noi, așadar, durabilitatea ar trebui să fie un criteriu la fel de important cum este siguranța. În legătură cu siguranța, Comisia a spus deja că situația în uh, domeniul alimentar este una foarte bună în Europa. Există numeroase controle, există criterii foarte clare. Din punctul de vedere al durabilității, cred că nu s-a acordat acestui aspect o atenție suficientă. Ar fi trebuit să se acorde mai mare atenție pentru că nu este bine nici pentru companii, nici pentru consumatori ca, de exemplu, să mergi undeva în afara Europei, să-ți produci acolo produsele, nerespectând aceleași criterii de mediu și sociale, te bucuri de un avantaj neloial economic, din punct de vedere economic, și vinzi produsele respective pe aceeași piață împreună cu alți actori care nu s-au bucurat de aceste condiții. Deci, uh, îngrijorările consumatorilor trebuie să fie uh, integrate în uh, politicile viitoare. Și acum aș dori să spun că recursul colectiv este important în momentul în care discutăm de punerea în aplicare a legislației. Punerea în aplicare nu va fi completă până când nu vom avea un mecanism de recurs colectiv. Toate acestea vor funcționa doar dacă creșterea economică durabilă revine la consumatori pentru că consumatorilor li se cer foarte multe lucruri, dar nu înțeleg care ar fi beneficiile. Dacă ne dorim ca consumatorii într-adevăr să redevină motorul creșterii economice, consumatorii trebuie să beneficieze de um, avantajele creșterii economice. Vă mulțumesc. Cred că acum putem începe dezbaterea. Ne-au fost prezentate idei foarte interesante. Ni s-a cerut să existe reguli mai transparente. S-a cerut consolidarea punerii în aplicare în uh, context în care recursul colectiv ar fi foarte important. Am auzit idei interesante despre examinarea definiției consumatorului. Ni s-au prezentat argumentele economice care susțin protejarea consumatorilor. Uh, și idei interesante despre consumatorii uh, vulnerabili. Am în fața mea o listă lungă cu vorbitori care doresc să intervină. Voi da cuvântul uh, la cât mai mulți posibil. Veți avea un minut la dispoziție, deci va trebui să puneți o întrebare și să nu țineți un discurs. Știu că tentația este mare întotdeauna. întotdeauna. Acum îi dau cuvântul doamnei Tauș din partea unei aso- asociații germane. Aveți la dispoziție un minut. Da, vă mulțumesc. Tau, mă numesc Tauș. Primul punct la care doresc să mă ref- să refer, tema lumii digitale. Aici se încadrează și comerțul uh, digital. Protecția datelor este foarte importantă din acest punct de vedere. Din păcate, în agenda pentru consumator se regăsesc puține lucruri care țin seama de acest aspect, un uh, lucru regretabil. După părerea mea, ar trebui incluse mai multe uh, puncte uh, în, ace- în această agenda. Apoi, al doilea aspect. S-a subliniat faptul că tema legisla- uh, legislației și punerea în aplicare a legislației este foarte importantă. Însă un aspect a fost uh, Um, a fost ignorat în totalitate. Este vorba de punerea în aplicare în realitate. De exemplu, cum poate avea loc o, o autorizare informată în, în domeniul uh, digital? Ce se întâmplă cu informațiile postcontractuale? Toate aceste lucruri sunt de latitudinea uh, companiilor, din păcate. În uh, domeniul protecției datelor există acest proces al auto-obligări, nu, sunt, nu, se implică, nu sunt implicați deloc consumatorii, nu este implicată lumea academică și, uh, din acest punct de vedere, regulile hotărâte uh, nu sunt suficient de avantajoase pentru consumatori. aceștia nu au un mod real acces la informații și nu le pot folosi în mod real. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc foarte mult. Un punct care a fost regăsit în toate uh, prezentările din această dimineață este lipsa încrederii consumatorilor și situația vulnerabilă în care se află unii acestea. Și situația este următoare. Într-adevăr, criza financiară este uh, responsabilă pentru această situație în mare măsură. Așadar, în legătură cu strategia pentru consumatori, trebuie să ne gândim la anumite aspecte. De exemplu, sugestia făcută de doamna Șaldemose mai înainte. Cred că ar trebui să Uh, sprijinim uh, autoritățile și pe cei responsabili cu punerea în aplicare a legislației. Poate ar trebui să facilităm acest proces, mai ales în domeniul uh, serviciilor financiare. Am putea să introducem un sistem în cadrul căreia să existe un, o abordare coordonată în care se arată cu degetul pe cei care sunt vinovați de încălcări ale legii și așa mai departe. Și apoi o altă întrebare. Oare nu ar fi bine să ne gândim ca asociațiile de consumatori să preia tocmai această uh, sarcină? Vă mulțumesc, doamna Feller, din partea uh, Food and Drink Europe. Um, Food Drink Europe represents Asociația noastră reprezintă industria alimentară din Europa și uh, întrebarea mea se adresează doamnei director general Lebai, pentru că nu cred că ne-am referit uh, suficient la uh, aspectul uh, vânzărilor. Noi uh, reprezentăm 300.000 de întreprinderi mici și mijlocii și pentru acestea sunt foarte importante condițiile neloiale de, um, care se regăsesc în anumite contracte. Și aș avea două întrebări. În primul rând, ce impact va avea propunerea uh, făcută asupra uh, companiilor reprezentate de noi, întreprinderile mici și mijlocii? Uh, Poate pentru acestea este mai bine să opereze ținând cont de legislația națională, care uneori este mai strictă decât uh, legislația europeană. Apoi o altă întrebare. În acest moment nu există clauze care uh, specifică tocmai acest lucru, că uneori uh, legislația națională este mai bună pentru IMM-uri această opțiune suplimentar, suplimentară al 28-lea sistem, uh, nu, nu se spune foarte clar că acest sistem nu se aplică în momentul în care există condiții mai stricte pe plan național. Aceste întrebări sunt foarte importante pentru noi și Uh, dorim să participăm la cele patru uh, audieri organizate de Comisia Jurii, dar poate ne puteți spune de astăzi deja despre cum se va aplica această legislație. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, domnul Olsen. Din partea Asociației Educaționale a Sobriety Movement. Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru această audiere. Uh, I want to have a concrete... Aș dori să adresez o întrebare concretă. Ați vorbit uh, despre această agendă și despre faptul că ar trebui ajutați copiii și uh, persoanele vulnerabile. Aș dori să mă refer aici la alcool și la lipsa informării în cu privire la produsele uh, care conțin alcool și care sunt destinate consumatorilor. De ce alcoolul nu este vizat? And then, uh, Monsieur Dehalle, Domnul Terelo, am o întrebare care vizează punctele ce apar în programul de lucru 2012 al Comisiei, care vizează un instrument pentru a lua în considerare dreptul asigurărilor. Comisia se pare că se îndreaptă spre un instrument opțional în acest uh, domeniu. Aș dori să dau un alt sens acestui concept, pentru că legea ar trebui să vizeze nu doar piața internă, ci și domeniul asigurărilor. Trebuie să existe un organism care să-și asume niște riscuri uh, uh, în acest uh, domeniu. Acest instrument este pus în aplicare în mai multe state membre. De exemplu, acest instrument poate să presupună preluarea riscurilor în caz de inundații. În ceea ce privește asigurările sociale sau de sănătate, uh, și aici uh, poate interveni un astfel de uh, organism. De asemenea, trebuie să spun că um, în acest context legislativ nu se găsește spațiu pentru produse care sunt reglementate în anumite legi naționale, de exemplu produsele edulcorate, și uh, vreau să spun că ar trebui găsit un numitor comun între uh, legile uh, naționale și întrebarea mea ar fi dacă Comisia Europeană este conștientă de ceea ce ar putea presupune un instrument de acest fel. Și aș dori să știu dacă uh, s-a elaborat o hotărâre în legătură cu opțiunea pentru o anumită metodă legislativă. Aș dori să ofer și poziția organizației noastre din această perspectivă. Noi considerăm că o armonizare minimă ar fi mai uh, adecvată, o armonizare minimă completată cu o abordare între ghilimele voluntară, prin care am putea să punem în aplicare niște principii comune, prin care am uh, putea uh, invita uh, și industria să adere la toate aceste principii. Vă mulțumesc. Doamna Crizi Giovanni are acum cuvântul din partea altor consumări. Mulțumesc. Eu aș dori să intervin uh, în a patra sesiune, unde se vorbește despre punerea în aplicare. Mai există cineva care ar dori să intervină în legătură cu acest subiect? Foarte bine. Atunci, dați-mi voie să încerc să răspund la toate întrebările adresate Comisiei. Paula Tesori va interveni și ea în legătură cu anumite întrebări care vizează mai ales domeniul său de competență. În ceea ce privește aspectele digitale ale agendei uh, consumatorilor, Luarea în considerare aspectelor digitale atunci când elaborăm legi este esențială. Doamna Tauș, uh, ați menționat protecția datelor. Vreau să spun că protecția datelor uh, reprezintă un caz în care Comisia dorește să construiască încrederea consumatorilor în acest domeniu al pieței digitale. Uh, dar în același timp Comisia dorește să pună în aplicare drepturile consumatorilor și să le întărească. Am făcut asta prin uh, consolidarea drepturilor uh, în ceea ce privește încălcarea uh, datelor cu caracter personal, am făcut asta prin a consolida transparența și accesul la date care te privesc. S-au făcut eforturi uriașe uh, pentru a pune în aplicare toate aceste reguli, pentru a, uh, uh, drepturi pentru a le consolida și pentru a crea o legătură cu creșterea, pentru că sporind încrederea consumatorilor ă, în piață sau într-o anumită tehnologie, până la urmă uh, susții creșterea. Aș dori să menționez uh, că nu am uh, consolidat posibilitățile prin care consumatorii uh, pot să fie ajutați atunci când au o problemă, mai ales cu privire la protecția datelor. Și aș dori doar să subliniez că există un articol specific în regulament unde stabilim ceea ce numim acțiune reprezentativă. Pentru că în regulament uh, spunem clar că consumatorul poate să se adreseze unei asociații specializate în protecția datelor, pentru că această asociație apoi să poată să susțină cazul uh, consumatorului pe mai departe. Așadar, am mers destul de departe în a pune la punct această acțiune reprezentativă, pentru că um, ne gândim că dacă ești uh, o persoană fizică și trebuie să uh, susții cazul în fața uh, Google, uh, nu vei reuși să faci asta singur. Așadar am planificat toate aceste lucruri pentru a putea să-i ajutăm pe consumatori. avem și o abordare coordonată. Uh, unii dintre dumneavoastră, mai precis domnul Jewel, uh, dorea uh, să uh, ajutăm uh, consumatorii să identifice uh, capcanele existente și asta mai degrabă decât uh, situația în care consumatorii trebuie să se prezinte în instanță. Și aici dau cuvântul colegei mele, pentru că uh, sunt sigură că măsurile pe care le-a luat ea în cadrul programului DigiSanco pentru a ajuta consumatorii să identifice uh, problemele existente uh, sunt de interes acum pentru toată lumea. Paola, eventual ai putea să ne dai tu detalii în legătură cu acest subiect. Mulțumesc. Cum spuneai și tu anterior, uh, în mod clar în DigiSanco lucrăm cu asociațiile consumatorilor, lucrăm cu centre pentru protecția consumatorilor, care reprezintă un ajutor pentru consumator la uh, nivel uh, național. Noi finanțăm această rețea ECC și în noul program, după cum spuneam, creștem contribuția financiară la 70% pentru că vrem să ne asigurăm că în fiecare stat membru există un ghișeu uh, unde consumatorii sau asociațiile consumatorilor pot să meargă pentru ajutor sau pentru informații. În ceea ce privește consultanța uh, financiară, care pentru noi este un aspect uh, esențial, din partea Parlamentului European am primit uh, sume importante, un milion de euro, mai precis pentru a spori capacitatea uh, de a oferi consultanță financiară. Chestiunea consultanței financiare presupune existența unui, uh, um, unei consilieri financiare independente și oare băncile sau instituțiile financiare pot fi uh, numite uh, consultanți independenți? Răspunsul este că nu. Prin urmare, dorim să consolidăm entitățile de la nivel național care chiar pot oferi consultanță financiară consumatorilor. Pentru asta organizăm și activități de instruire în cadrul unui program de trei ani. Un alt aspect uh, important care a fost adus în discuție a fost uh, cel al alcoolului. Noi, în cadrul Comisiei, ne concentrăm uh, în ce privește alcoolul pentru a reduce consumul de alcool în rândul tinerilor lucrăm împreună cu statele membre în cadrul uh, unei comisii speciale unde coordonăm acțiunile statelor membre. De exemplu, pentru uh, vârsta de vânzare a alcoolului uh, avem anumite limite în ceea ce privește competențele noastre, însă coordonăm acțiunile statelor membre. Apoi, avem o platformă în care activăm împreună cu industria și forțăm industria să adopte un cod deontologic care presupune și o limitare a comercializării, pentru că știm că una dintre problemele legate de uh, consumul de alcool în rândul tinerilor este cea a practicilor comerciale agresive. Uh, prin urmare, aici uh, acționăm împreună cu industria și vedem uh, că există și rezultate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, Paula! Uh, acum, uh, ultimele două răspunsuri în ceea ce privește dreptul vânzărilor și IMM-urile. Le voi da tot eu. Drawing. Cred că e important să spunem că în redactarea dreptului prin vânzările, la fel ca și când am redactat legislația pentru protecția datelor, ne-am n-am scăpat din vedere acest 99,9% firme care sunt IMM-uri. considerăm că acest drept al vânzărilor este important pentru IMM-urile care vor să facă vânzări într-un alt stat membru și pentru acestea ar fi o simplificare considerabilă dacă ar avea beneficiat de același sistem în orice stat membru ar funcționa. Vorbeați de relația dintre o firmă mare și un IMM. Probabil vă referați la faptul că acest uh, regim secundar ar putea fi impus IMM-urilor. Asta ține de problematica generală a IMM-urilor. Mă ocup de IMM-uri deja de 5 ani și știu cât de dificilă este situația acestora, că uneori IMM-urile au dificultăți atunci când, în relația cu firmele mai mari. Să sunt lucruri pe care suntem pregătiți să le discutăm, să le analizăm, în încercarea de a ne asigura că legislația europeană funcționează în avantajul IMM-urilor. Este un principiu care a fost adoptat de Consiliul European uh, chiar recent. Deci aceste lucruri urmează să fie discutate mai pe larg în viitor. Aș dori să spun încă o dată că în legislația prin vânzările vrem să ne asigurăm că avantajele pentru IMM-uri există. Ceea ce privește asigurările, Deocamdată suntem în plină fază de reflexie. Urmează să ne consultăm cu reprezentanții sectorului, să studiem cazurile concrete și să ne pregătim așa cum trebuie înainte de a ne forma o poziție, să ajungem la o concluzie. Consultarea cu reprezentanții din domeniu va continua în 2012 pentru că trebuie să ne dăm seama exact de ce e nevoie în acest sector al economiei. Deci, deocamdată nu avem o direcție definită. Doamna Irigona, dorea să interveniți? Mulțumesc foarte mult. Câteva comentarii. Am ascultat intervențiile anterioare și trebuie să spun că, în primul rând, e important să nu uităm că suntem cu toții cetățeni și consumatori. Uneori uităm lucrul ăsta și uităm că beneficiem de anumite drepturi. Ce vor cetățenii, ce vor asociațiile de consumatori? Vor să fie protejați și vor să ia măsuri de prevenire. Consumatorii trebuie să fie informați, să se simtă în siguranță mi-aș fi dorit ca lucrurile așa să stea, toți consumatorii europeni să fie consumatori inteligenți. Consumatorii pot să solicite compensații. Au dreptul să facă acest lucru. Dacă vor compensație, chiar dacă e minimă, chiar dacă e 10 euro, ar trebui să aibă dreptul să-l ceară. Criza nu ar trebui să pericliteze drepturile consumatorilor, din potriva ar trebui să întărim drepturile acestor consumatori, mai ales în cazurile în care consumatorii sunt vulnerabili în materie de protejare a informațiilor trebuie să mergem chiar mai departe decât în prezent. Vă mulțumesc. Doresc să dau acum uh, cuvântul membrilor plenului, să văd dacă mai sunt comentarii suplimentare pe care doriți să le facă. Un comentariu referitor la protecția datelor și la sinergiile dintre legislație în cele două domenii. Sunt două aspecte. Uneori consumatorii își transmit datele personale fără voia lor și nu sunt suficient de bine protejați. Este un bun care are valoare financiară, cred că consumatorul nu și dă seama de acest lucru. Dar în momentul în care cineva care colectează astfel de date le primește, ele devin un bun. Și consumatorul ar trebui să fie, să, să, să fie răsplătit. să, uneori aceste date sunt colectate în secret și oamenii primesc nicio compensație. În ceea ce privește punerea în aplicare a normelor existente, noi ne confruntăm cu o dificultate aparte. Și aici e vorba tocmai de reguli în materie de protecție a datelor. Acestea există din motive întemeiate, însă impactul negativ este că e foarte greu să faci schimb de bază de date atunci cu consumatori care se plâng de anumite lucruri. E foarte greu să ai imagine clară despre ce este situația plângerilor depuse de consumatori. Foarte greu pentru firmele de limba engleză. Acestea funcționează și în Statele Unite și în America de multe ori și vrem să avem o, un tablou general al plângerilor, însă e foarte greu pentru că legislația în materie de protecție a datelor individuale ne împiedică să schimbăm aceste informații cu colegii din America. Și deci acest lucru ar putea îmbunătăți aplicarea legislației. Iată, încheiem această secțiune. Mulțumesc participanților pentru contribuțiile lor interesante și mulțumim publicului pentru întrebările puse. Vă mulțumesc. Uh, mulțumim și noi, uh, François, pentru că ai uh, prezidat această sesiune. Trecem mai departe la a treia sesiune. Suntem în întârziere și, din păcate, va trebui să restrângem și mai mult limitele de timp. Nu avem foarte mulți uh, intervenienți uh, pentru această sesiune a treia, însă dacă vreți să puneți întrebări în materie de informare și educație, vă rog să ne le trimiteți. Îmi face plăcere să salut aici un vechi prieten al uh, comisiei noastre. Pentru prima dată, acum el este prezent într-un nou rol, pentru că acum domnia sa lucrează la Centrul de Cercetare al Comisiei. Știți că David a coordonat activitățile de colectare și centralizare a multor informații pe care le-am folosit noi, mai ales în materie de tabele de indicatori, resurse pe care și noi ar trebui să le folosim poate mai mult dacă vrem să înțelegem cum funcționează piețele și cred că prezentarea domnului Freeman făcută anterior ne arată că într-adevăr ar trebui să fim mai atenți la modul în care funcționează piețele. Și eventual acest lucru ar trebui să fie uh, spus și domnului Almunia. Acum eh, am să dau cuvântul lui David Mayer, care va prezida următoarea sesiune. Mulțumesc, Malcolm, îți mulțumesc că, eh, că m-ai invitat. Dacă probabil ați auzit de acest centru de cercetare al Comisiei, noi suntem un serviciu care oferă informații și consultanță colegilor de la comisie, informații de care aceștia au nevoie pentru a-și stabili politicile. Însă, probabil eu sunt aici ca moderator pentru că am petrecut 13 ani la DG5, ocupându-mă de politica pentru consumatori și chiar dacă acum mă ocup de altceva, aceasta nu a dispărut dintre interesele mele. De ce sunt atât de importante informarea și educația? importantă pentru binele consumatorilor. Numai așa pot consumatorii să facă alegerile juste. Însă, de multe ori uităm că alegerile făcute de consumatori sunt esențiale și pentru situația economiei în ansamblu. Câștigătorul de anul trecut al primului Nobel pentru Economie a descoperit așa zisul paradox al diamantului. Și au descoperit că pe, piaț- pe piețele care costurile de căutare sunt ridicate, Asta înseamnă piețe unde consumatorii au greutăți în a găsi produsul care are cel mai bun preț și cel mai bun raport preț-calitate. Deci pe acele piețe, chiar dacă aparent piața este competitivă, dacă costul de căutare a unui produs este ridicat, aceste piețe ajung să se comporte ca niște monopoluri. Consumatorii nu pot să facă o alegere avizată în legătură cu cel mai bun raport preț-calitate sau cea mai bună firmă cu care să faci afaceri și atunci întreaga funcționalitate a pieței devine similară cu cea unui monopol. Sunt piețe pe care par să existe mulți protagoniști, însă cât este dificil să alegi produsul cel mai bun, acestea nu funcționează într-adevăr în condiții de competitivitate. Situația cu care se confruntă consumatorii în prezent nu este una statică, ci este dinamică. există un top de informații, sunt atât de multe produse și servicii pe piață, sunt foarte multe informații care trebuie, foarte multe firme și foarte multe mărci. Cercetările care țin de științele comportamentale ne arată că există o serie de limitări cognitive din partea consumatorului atunci când e vorba de a înțelege și de a face o alegere avizată și acestea sunt uh, previzibile, sistematice, comune tuturor cetățenilor, indiferent de nivelul de educație. De asemenea, am descoperit că firmele înțeleg aceste limitări cognitive foarte bine și reclamele și marketingul au devenit tot mai sofisticate și se adaptează tot mai bine la aceste limitări cognitive ale consumatorilor. Pe de altă parte însă, odată cu dezvoltarea internetului, s-a înregistrat o creștere extraordinară a numărului de intermediari care ajută pe consumator să facă alegerea justă. Și asta oferă speranțe pe viitor în ideea de a ajuta pe consumator să se descurce în acest hățiș tot mai complex al unei diversități de produse. Avem trei vorbitori pe lista de astăzi. Primul este domnul lui Grech, vicepreședinte al Comisiei IMCO și a fost raportor și autor al raportului prin piața unică și cetățenia. A fost omul care a avut ideea de a identifica principalele 20 de probleme cu care se confruntă cetățenii pe piața unică conceptul a prins și a devenit un concept deosebit de important. Apoi Monique Goyens, director general la BEUC, și colegul meu, Gerard de Graaf, director la DG INSO pentru audiovizual media internet. O să începem cu lui Grech. Dacă ne-ați putea spune ceva despre raportul pe care l-ați făcut despre piața unică și cetățeni. Mr. Deon, briefly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, uh, ne urmăm angajamentul de a avea o piață unică pentru consumatori, mai ales pentru IMM-uri și consumatori. În urmă cu un an și jumătate spusesem că avem nevoie de o strategie largă pentru piața unică, concentrată pentru integrarea îngrijorărilor cetățenilor, uh, și îndeosebe îngrijorărilor consumatorilor și mmo urilor în dezvoltarea acestei piețe. După cum am spus în raportul meu, integrarea activă a cetățenilor în relansarea pieței unică nu este un lucru ușor, pentru că percepția uh, față de această piață este una negativă în principal. Din păcate, percepția și cunoștințele cetățenilor față de piața unică par să nu se fi îmbunătățit foarte mult în ultimii, ultim, ultimele 18 luni. Pentru consumatori, informațiile fac parte din educație. O strategie țintită de informare și de educare uh, reprezintă un pas necesar pentru a da putere mai largă cetățenilor în sensul luării unor decizii informate pe piața unică. Din acest punct de vedere, am propus în mod uh, consecvent o carte a drepturilor pentru cetățeni în care să fie prevăzute drepturile și obligațiilor cetățenilor pe piața unică într-un mod ușor de înțeles. Domnule președinte, Comisia INCO a participat în mod activ în această relansare a pieței unice. Desigur, nu putem acoperi aici toate aspectele, dar raportul nostru a fost foarte important în uh, redactarea măsurilor politice care să fie în beneficiul concret al cetățenilor, de exemplu, uh, actul pieții unice, directiva despre, despre pregătirea profesională și această listă cu uh, cele mai importante 20 îngrijorări ale cetățenilor. În plus, Doamna comisar Vivian Redding a răspuns îngrijorărilor cetățenilor prin uh, uh, diverse măsuri. De exemplu, raportul pentru cet- uh, cetățeni și sistemele alternative și online de rezolvare a litigiilor. După părerea mea, ritmul integrării pieței unice nu este suficient de rapid. Acest lucru uh, a fost arătat în mod foarte clar de un studiu comandat de comisie în care sunt reflectate îngrijorările principale ale consumatorilor față de piața unică. Acum cer comi- comisiei să propună o listă de 20 de soluții care să re- rezolve îngrijorările cetățenilor. În plus, Ținând cont de faptul că comisiile parlamentare au identificat deficiențele și lacunele de pe uh, piață și au făcut și propuneri concrete pentru rezolvarea acestor probleme, cred că este momentul să trecem într-o nouă fază importantă. Relansarea pieței unice trebuie să fie uh, pusă în aplicare în mod adecvat și acceptată de către statele membre. Probabil că este cea mai dificilă fază acestui proces de relansare a pieței unice. Cred că ar fi bine să vedem o revizuire la mijlocul termenului pentru a vedea cât de eficient sunt atinse toate aceste obiective și sper că Comisia va pune la dispoziția Comisiei IMCO uh, o asemenea revizuire în momentul în care este finalizată. Piața unică îndeplinește 20 de ani în acest an și are în continuare uh, potențialul de a fi un catalizator pentru creșterea economică, pentru inovare și pentru protecția consumatorilor. Și ținând cont de severitatea cu care se confruntă piața unică, modelul de afaceri de ieri nu va mai fi suficient. Ne confruntăm în continuare cu provocări importante și um, integrarea europeană nu este irreversibilă. Pia- uh, statele membre trebuie să își asumă propria uh, responsabilitate, trebuie să îndepărteze lacunele existente pentru a asigura o strategie cuprinzătoare. Dacă nu vom pune rezultate concrete la dispoziția consumatorilor, uh, consumatorii și IMM-urile se află în pericol. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Aș trece direct la doilea vorbitor, doamna Monique Goyen, care dorește să ne vorbească despre rolul reprezentanților consumatorilor. Vă mulțumesc, dar aș dori să încep cu câteva remarci generale, pentru că s-au spus multe lucruri despre reprezentarea consumatorilor și n-aș dori să repet unele lucruri. În primul rând, Organizația noastră salută anunțul făcut de comisie de a pregăti această agendă pentru consumatori. Deși nu știm însă ce se va regăsi în această agendă și conținutul ei este foarte important, Considerăm de asemenea că se transmite un semnal foarte puternic pentru consumatori în momentul în care li se spune că se vor afla în centrul politicilor eh, europene. Acest lucru este important pentru că Um, informațiile care ne sunt transmise de către membrii organizației noastre uh, spun că piața unică este doar o realizare parțială. Actul pentru piața unică uh, rezolvă anumite aspecte, dar unele lacune nu sunt acoperite și trebuie să știm că um, uh, prin completarea pieței unice nu sunt rezolvate toate aspectele care țin de bunăstarea consumatorilor. Avem nevoie de instrumente suplimentare pentru acest lucru. Oricum, noi sprijinim uh, măsurile uh, luate și, ținând cont de aniversarea pe care o avem acest an, vom uh, pregăti uh, un uh, document care va fi făcut public. Noi avem niște așteptări clare uh, față de agenda pentru consumatori. După cum a spus uh, domnul comisar Dal, este foarte bine să avem o uh, abordare cuprinsătoare, pentru că până la urmă nu discutăm doar despre drepturile consumatorilor, uh, discutăm despre durabilitate, despre liberalizarea piețelor energetice, uh, sănătate și așa mai departe. Și trebuie să admit că am uh, avut diferite sentimente în momentul în care m-am pregătit pentru această audiere. Când am citit programul, am fost îngrijorată pentru că titlurile sunt titlurile uh, clasice, tradiționale, care se referă de această temă, siguranță, informare, educare, uh, drepturi. Și cred că trebuie să avem o nouă abordare față de uh, politica consumatorilor. Însă m-am liniștit puțin în momentul în care comisarul Dali a spus că și el a fost puțin confuz. Uh, despre legăturile între uh, agenda pentru consumator și strategia pentru consumator. Domnul Dali a spus că avem nevoie într-adevăr de o strategie cuprinzătoare și în același timp a spus că de fapt programul pentru consumatori va fi expresia financiară a agendei pentru consumatori. Cred că acesta nu este semnalul uh, adecvat de transmis pentru că este dificil să fie reflectată uh, această agendă la nivel euro- european. Dacă îți dorești o abordare cuprinzătoare, ai nevoie de mai multe resurse. Acestea fiind spuse, acum, în legătură cu informația, s-a vorbit foarte mult de împuternicirea consumatorilor. Și, desigur, comisarul Dali își dorește o abordare cuprinzătoare, dar am văzut că în multe sectoare acest lucru pur și simplu presupune a pune la dispoziția uh, consumatorilor foarte multă informație și atunci responsabilitatea revine consumatorilor în momentul în care face o decizie greșită. Așadar, este foarte important ca consumatorii să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a face alegerea corectă. David a spus că internetul reprezintă o ocazie foarte bună pentru a împuternici consumatorii dar, în plus, există și o oportunitate de riscuri suplimentare care nu existau în uh, trecut. Și, în plus, există foarte multe informații contradictorii pe internet. Și uh, s-a văzut că consumatorii au probleme cu aceste informații contradictorii și nu discutăm acum doar despre uh, companii, ci și despre autorități. Uh, să vedem care este situația cu implanturile uh, pentru sâni. Autoritățile din uh, Spania au spus că nu există nicio problemă dacă acestea sunt, uh, sunt păstrate, dar autoritățile de, din Franța au cerut înlăturarea acestor implanturi. Acum, în legătură cu reprezentarea consumatorilor. Desigur, consumatorii au nevoie de informații pentru a fi informați și pentru a fi uh, reprezentați. Uh, de acest lucru ar trebui să se ocupe asociațiile pentru consumatori. Am primit un minut, un minut suplimentar de la colegul meu, care va vorbi mai puțin. Pentru ca o organizație pentru consumatori să fie credibilă, există, are nevoie de expertiză, de legături cu cei care iau deciziile politice și până la urmă ai nevoie de uh, suficiente resurse financiare, o problemă pentru, care este o problemă pentru toate organizațiile europene. Problema este, situația este mult mai gravă în uh, centrul și estul Europei, unde politica pentru consumatori um, este abia la început și nu există organizații credibile în relația lor cu guvernul. Instituțiile uh, europene și în mod special DG Sanco au înțeles care sunt problemele, au, fond, au finanțat asemenea organizații și au uh, sprijinit uh, crearea de capacități în aceste regiuni. Cred că acest, este crucial ca această tendință să fie continuată, așa cum s-a anunțat de fapt, dar aș avea un apel adresat Comisiei și Parlamentului European care sunt instituții care trebuie să uh, influențeze statele membre și autoritățile naționale să asculte de aceste organizații acolo unde acest lucru nu reprezintă o tradiție. Îți mulțumesc, Monic. Gerard, poate ne poți uh, povesti puțin despre oportunitățile și pericolele uh, acestei lumi digitale pentru consumatori. Am două minute la dispoziție. Voi uh, vorbi repede și mă voi uh, referi doar la câteva aspecte, nu voi face o introducere coprinzătoare. Mai întâi vreau să spun, competiția este foarte bună pentru consumatori. Să nu uităm aceste lucruri, mai ales în ceea ce privește uh, comunicarea electronică. Avem, uh, evident, dovezi clare și anume prețurile au fost reduse și opțiunile au sporit. Piețele nu sunt perfecte, asta am observat deja. Uh, există și tendințe uh, prin care uh, consumatorii tind să fie escrocați, de exemplu tarifele roaming, deși acestea au scăzut cu 70% din 2007 și probabil vor mai scădea în anii care vin. Cam asta am obținut până în acest moment, însă știm că piața internă și comunicațiile electronice nu sunt uh, finalizate deocamdată. Domnul Greh a spus acest lucru, în domeniul nostru este încă și mai adevărat, există foarte multe beneficii care ar putea fi obținute, încă mai uh, acționăm uh, în acest domeniu și uh, pot să spun că se pot face foarte multe economii uh, aici, până la 1% din PIB. Acum, informații în ceea ce privește educația. Mai întâi, dacă consumatorii nu sunt conștienți de drepturile pe care le au, atunci acestea sunt inutile. Prin urmare, trebuie să informăm mai bine. Unul dintre lucrurile pe care le va face Comisia Europeană va fi să uh, elaboreze un cod uh, pe internet de drepturi uh, ale consumatorilor pentru ca oamenii să înțeleagă exact care le sunt aceste drepturi pentru a putea fi mai bine protejați. Deci e nevoie de mai multă informare a consumatorilor și de asemenea și de construirea încrederii. Însă, cum spunea și David, aceasta este o parte importantă a funcționării pieței informației. Trebuie să vedem de asemenea cât de conștienți uh, sunt uh, consumatorii de viteza internetului pe care uh, o au. Practic își fac abonamente de 30-35 de megabits și privesc doar 10. Uneori traficul poate fi blocat sau pot să existe impedimente, însă consumatorii trebuie să știe exact ce primesc. Dacă nu primesc exact ceea ce plătesc, atunci ar trebui să fie capabil să poată să schimbe furnizorul de internet. Asta încercăm să obținem din pachetul Telecom. Ehm, practic mi-am depășit cu 25 de secunde timpul și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, ehm, mulțumim și că ați sacrificat o parte din cele trei minute pe care le aveați la dispoziție. Există mai multe ehm, solicitări de intervenție, nu am o polneză prea bună ceea ce vește pronunția, dar cred că vorbim despre doamna Proșesca din partea Asociației Poloneze a Consumatorilor. Iar cuvântul. Mulțumesc și bună dimineața tuturor. Aș dori să încep cu o afirmație pozitivă. Ideea de a avea un consumator puternic în centrul pieței interne este o idee într-adevăr foarte bună am o opinie pozitivă și cu privire la ceea ce s-a obținut în domeniul politicii uh, care îi vizează pe consumatori. Cu toate acestea, un rol semnificativ uh, în obținerea acestor uh, lucruri a fost plasarea consumatorului în centrul pieței. Și aici intervine și rolul organizațiilor pentru protecția consumatorilor realitatea este de așa natură încât multe organizații ale consumatorilor uh, au posibilități uh, limitate uh, de a acționa și a funcționa. Asta nu doar datorită crizei, ci și din cauza faptului că asemenea organizații funcționează în condiții inacceptabile în statele lor. Așadar, au o abilitate uh, limitată de a influența uh, politicile și posibilități reduse de a transmite la nivel central uh, părerile experților pe care îi consultă. Prin urmare, trebuie să luăm notă de faptul că situația în acest domeniu este nesatisfăcătoare. Vorbim despre îmbunătățirea, despre consolidarea um, activităților um, organizatorilor pentru protecția consumatorilor, însă uneori nu știm exact cum stau lucrurile. Noi ne așteptăm ca Comisia Europeană și Parlamentul European să ia măsuri, ne așteptăm ca aceste două instituții să influențeze guvernele pentru a ne asigura că nu este uh, permisă uh, Uh, dizlocarea acestor uh, asociații, pentru că atunci nimeni nu va avea uh, grijă de consumatori. Urmează Breda Cutin din partea Asociației Slovene pentru Protecția Consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să spun cum stau lucrurile în Europa Centrală și de Est. Noi încă suntem considerate noi state membre și aș dori să abordez problema din perspectiva economică și din perspectiva funcționării pieței interne. Din păcate, ascultăm uh, opinii conform cărora multe uh, uh, activități care țin de informarea consumatorilor țin de competența națională. Ați auzit exact care sunt opiniile în acest sens și nu vreau să le repet, însă dacă dorim să împuternicim consumatorii și dacă dorim să câștigăm încrederea lor, atunci informațiile și cunoștințele sunt necesare. Acesta este un lucru de bază. În foarte puține state și în foarte puține cazuri, uh, consumatorii au uh, posibilitatea de a face alegeri informate bazându-se pe uh, teste comparative. Uh, testele comparative reprezintă un instrument dovedit uh, să, uh, care îmbunătățește uh, uh alegerile uh, consumatorilor și informațiile pe care, pe care aceștia le dețin. Prin urmare, fac apel la DigiSanco sau uh, DigiInformare să susțină programe pentru a se ocupa de activități de tip multitasking, pentru a uh, spori uh, competențele organizațiilor naționale pentru protecția consumatorilor și pentru a susține testarea la nivel uh, european, pentru că din când în când discutăm despre standarde duble, însă nu am reușit să dovedim Uh, existența acestora decât cu mici excepții. Dacă dorim ca consumatorii să cumpere la nivel transfrontalier, uh, e nevoie ca aceștia să poată face alegeri informate bazate pe teste. Heidi Renscom, acum din partea Consumer Focus. Mulțumesc. Domnul comisar Dali mai devreme menționa importanța feedback ului din partea asociațiilor uh, naționale, feedback care se poate fi integrat uh, în uh, politicile europene. Și de aceea am o întrebare pentru Comisie și pentru Monique Goyen. Și aici vorbesc despre experiența mea în domeniul energiei. În ceea ce privește energia, beneficiem de sprijin din partea uh, Comisiei, din partea DigiSanco, pentru a putea coordona uh, uh, contribuția consumatorilor naționali și asta de vreme în procesul de legiferare. Prin urmare, aș dori să știu cum ar putea fi extins acest proces și la alte domenii de politică. Și întrebarea mea pentru Monic este următoarea. În 2012, practic, uh, uh, vom asista la o întâlnire, uh, la cea a cincea întâlnire a unui forum energetic și aș dori să știu dacă un astfel de forum ar putea constitui o platformă de dialog pentru a putea integra rapid contribuțiile cetățenilor. Doamna Shoto, din partea CIA. Mulțumesc. Mă numesc uh, Shortel și reprezint uh, reglementatorii uh, europeni din domeniul energiei. În domeniul energiei, se organizează un forum anual, forumul londonez pentru cetățeni, care ia în considerare problemele energetice cu care se confruntă uh, cetățenii. Reprezentim uh, uh, un organism care reprezintă reglementatorii naționali la rândul său și pot să spun că competențele acestui organism au fost sporite datorită contribuției eurodeputaților. Asta data trecută când au fost elaborate noi legi. Noi încercăm să construim o viziune uh, a consumatorilor uh, pentru 2020, pentru aceștia să înțeleagă ce își doresc de la piața energetică. Prin asta nu încercăm să spunem oamenilor cum ar trebui să arate acel peisaj, ci încercăm să inițiem un uh, dialog în care să implicăm și Comisia Europeană și alți actori interesați. Implicarea altor actori este un aspect foarte important. Trebuie să vedem cum putem uh, integra contribuția ale cetățenilor obișnuiți. Și întrebarea mea se îndreaptă către uh, domnul Grech. Uh, încercăm să aflăm de la cum am putea să implicăm cetățenii pentru ca aceștia să poată da formă legilor votate la nivel european. Ne gândim la modul în care cetățenii ar putea fi implicați într-un astfel de forum. Dăm cuvântul Paulei Testori uh, din partea DigiSanco și apoi uh, celorlalți uh, experți. Aș dori să-i răspund Monique Găiez, spunându-i că e adevărat că programul financiar a fost doar o parte din programul pentru consumatori, însă, cum spuneam și anterior, Comisia, adică domnul Dali și doamna Reding, își doresc să acopere toate politicile europene care afectează consumatorii. Programul nostru vizează însă doar DigiSanco. Există așadar uh, și mai multe resurse financiare care pot fi uh, uh, folosite. Cu siguranță, toți directorii generali își doresc să cheltuie banii în folosul consumatorilor. Apoi, de ce nu facem o testare a produselor pe piață? Ei bine, de fapt, facem anumite teste și finanțăm anumite acțiuni comune în ceea ce privește supravegherea pieței. Însă, din nou, bugetul nostru este limitat și cred că ceea ce putem face este să finanțăm uh, astfel de acțiuni uh, coordonate. Însă, uh, dacă ar fi să testăm produse pe piețe naționale, e bine, cred că așa nu ne-am îndeplinit adevărata datorie. Apoi, în ceea ce privește implicarea consumatorilor în procesul de elaborare de politici. E bine, cum spuneați, cum spuneam, noi la DigiSanco, noi încercăm să facem tot posibil în acest uh, sens. Noi, uh, practic, uh, existăm pentru a proteja interesele consumatorilor, însă există oricum anumite reguli. Comisia are reguli în ceea ce privește consultarea actorilor interesați și cred că aceste norme sunt aplicate de către toate departamentele din cadrul DigiSanco. Mulțumesc. Domnul Greh are acum cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări, mai ales în ceea ce privește uh, chestiunile energetice. I think that, in fact, the... Cred că există o barieră între instituții și cetățenii europeni în general. Probabil aceasta este una dintre cele mai importante fațete ale oricărui proiect referitor la piața unică. când am sugerat cele 20 de priorități pentru cetățeni, ne-am dat seama că era inutil să încercăm noi să ghicim care ar fi preocupările lor, pentru că nu aveam șanse să le nimerim. Așa că am spus că o să-i contactăm direct pe cetățeni, pe consumatori și să vedem ce ne spun ei direct. Și am făcut-o asta într-o manieră extrem de precisă. Asta ne-a răspuns parțial la întrebarea inițială. De comisia va trebui acum să facă același lucru și anume să contacteze direct prin diferite canale pe consumatori, să vadă ce au de spus aceștia și apoi comisia va trebui să analizeze aceste reacții și să sintetizeze rezultatele. În al doilea rând, Comisia ar trebui să-i vadă pe cetățeni ca parte integrantă din orice politică. Dacă facem asta pentru fiecare act legislativ, cred că vom realiza multe în ideea de a găsi o soluție potențială la această problemă. Un minut, Monique, și un minut, Gerard. Cred că forumul Energie de la Londra este un bun exemplu de poveste de succes. La început a fost doar un eveniment anual, unde veneau organizațiile consumatorilor, erau invitate, pentru că e frumos să inviți organizațiile consumatorilor la astfel de evenimente. Însă după aceea, pentru că s-a întâmplat niște lucruri interesante acolo, DG5 a lucrat din greu, acum DG Energie Uh, se, se întorc și spre consumator și împreună cu acești factori de reglementare avem un dialog permanent. Nu mai este o întâlnire anuală, ci o relație pe care o desfășurăm acum pe întreg anul. Avem impresia acum că, într-adevăr, consumatorii sunt implicați în redactarea de politici în materie de energie. Și mai am o întrebare E foarte, o, o observație, e foarte greu să vorbești cu consumatorii, e greu să mobilizezi oamenii, mai ales pe chestiuni extrem de tehnice și poate fi riscant sau periculos. Mulțumim, Gerard de Graf. Comunicarea este într-adevăr absolut esențială. La nivelul Uniunii Europene nu comunicăm foarte bine cu cetățenii nu, nu prea știm să le explicăm de ce munca noastră îi ajută. Au fost câteva exemple cu roamingul, de exemplu, însă, în general vorbind, cred că trebuie să comunicăm mai bine. Mai ales că, pe planul pieței interne, foarte multe realizări sunt direct în avantajul cetățenilor. Noi suntem foarte departe de viața de zi cu zi a cetățenilor și a consumatorilor și asta este o responsabilitate a statelor membre. Internetul mai ales pune consumatorul în centrul tuturor lucrurilor tot mai mult. Avem plângeri de la consumatori care ne întreabă de ce nu pot beneficia de un anumit serviciu pe internet, de ce nu pot să uh, fac download pe cărți electronice germane în Spania, Chestiune extrem de concrete pe care le primim noi. Trebuie să analizăm mai bine aceste probleme și să le rezolvăm. De aceea e bine că avem un top 20 priorități și astfel de investigații, să trebuie să găsim și soluții la aceste probleme și sunt soluții la aceste probleme. Însă e nevoie de voință politică și de presiune politică dacă vrem să le punem în aplicare. Și ultimul cuvânt, eventual domnului Manders. O, o întrebare aveam, întrebare simplă. Ca să simplificăm comunicarea și ca să simplificăm fluxul de informații către consumatori, în opinia mea, toți consumatorii sunt cetățeni europeni egali, atunci de ce ne concentrăm pe directive și nu pe regulamente? Pentru că s-a spus deja, regulamentul privind roamingul este una dintre inițiativele de succes, ale cele mai de succes în acestui Parlament. Însă noi continuăm să lucrăm cu directive și statele membre folosesc, abuzează de aceste directive pentru a introduce măsuri protecționiste. Dacă vrem să-i tratăm pe toți consumatorii pe bază de egalitate, trebuie să folosim mai mult regulamente decât directive. Și mă întreb de ce nu facem asta. Paula, după cum spuneam mai înainte, elaborăm regulamente când e necesar și pe cât de mult posibil. Nu putem exagera cu regulamente, dar asigur când identificăm o problemă concretă, uh, elaborăm un regulament adecvat și echilibrat. Am să încerc să rezum o discuție extrem de complexă. Din cât am înțeles, uh, importante sunt uh, apelul la o politică holistică și interesant câte aspecte a ajuns să se repete din sesiunile anterioare. Și avem acest apel la o politică holistică din punct de vedere a consumatorilor. Toate celelalte acțiuni trebuie să plece de la o înțelegere bună a consumatorilor înșiși, a capacităților, a talentelor, a limitărilor cognitive ale acestora. La DG Sancom noi am efectuat o investigație pentru a vedea cum acționează consumatorii, ce capacități au acestea și sunt sigur că nivelul de competență în această cameră depășește nivelul de competență a consumatorului mediu pe care, pentru care noi elaborăm aceste politici. Deci e foarte important să redactăm politici uh, gândindu-ne la alții decât la noi înșine sau cei din această sală și să ne bazăm politicile pe o înțelegere profundă uh, a competențelor și capacităților și a limitărilor cognitive ale consumatorilor și atunci vom avea o politică cu adevărat holistică care include elemente de internet, de educarea consumatorilor și de reprezentarea consumatorilor, mai presus de toate. Mulțumesc, David, spune președintele. Sigur să colaborăm cu tine și în noua ta calitate. la serviciul de cercetare. Ultima secțiune, pentru ultima secțiune trebuie să închidem lista vorbitorilor, avem câțiva intervenienți deja, însă trebuie să încheiem la 12 și jumătate. Și spune președintele, mulțumim și interpreților, însă pentru ședința finală, eventual să nu vă grăbiți cu prezentările, spune președintele. Și sesiunea finală va fi prezidată de uh, Natalie Mobono, director general pentru politice concurenței, afacerile consumatorului și controlul fraudelor Ministerul Economiei și Finanțelor din Franța. Că această relație între consumator și concurență a fost subliniată astăzi deja, așa că am să vă dau cuvântul pentru ultima ședință. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să aplic recomandările dumneavoastră, vorbind uh, lent, însă ne monopolizăm prea mult uh, cuvântul. La această ultimă masă rotundă am ajuns la concluzia că trebuie pusă în aplicare legea și că mecanismul de recurs face apel la doi piloni ai agendei consumatorilor uh, evocată de domnul comisar Dalin această dimineață. Vorbim pe de-o parte de consolidarea uh, respectării drepturilor uh, și legilor în Uniunea Europeană și pe de altă parte de facilitarea accesului consumatorilor la mecanisme eficiente de recurs uh, atunci când e cazul. Cum a amintit și domnul comisar Dalin această dimineață, nu este suficient să construim un edificiu perfect uh, al uh, legilor care să definească drepturile și obligațiile consumatorilor și a profesioniștilor uh, din domeniu, ci trebuie să ne asigurăm că acest edificiu este respectat și că e posibil ca consumatorii să-și folosească drepturile. Și aici intervine rolul Direcției Generale pentru Concurență, Consum și oprirea fraudei pe care o, o conduc. Sunt convinsă că eficiența unei politici uh, de uh, consum trece și prin verificarea uh, înțelegerii și a bunei aplicări a legii de către unii sau alții. Și pot să vă dau un exemplu. Pe durata unui anului trecut, pot să vă spun că 2500 de controle au fost efectuate, cel puțin în Franța. Însă, mi se pare că e necesar să oferim încredere consumatorului prin aceste controle pentru ca să putem construi piața internă pe care ne dorim cu toții. Astăzi avem multe uh, facilități la dispoziție pentru a uh, controla aplicarea legii, avem autoritățile naționale, însă și la nivel uh, comunitar avem o rețea de cooperare între autoritățile naționale um, avem um, uh, rețeaua CPC, uh, care asigură pentru consumatorii europeni o aplicare eficientă a uh, legii atunci când aceștia trebuie să cumpere un produs sau un serviciu pe teritoriul pe care se află. Comisia Europeană organizează și anumite întâlniri, anumite sweep days, unde iau parte um, autoritățile de control. Mai există și alte organisme implicate, un centru european al consumatorilor, de exemplu, și cum spuneau unii dintre intervenienții uh, de mai adineori, uh, uh, există proceduri uh, de soluționare a litigiilor uh, pe cale extrajudiciară, pentru că știm că foarte multe litigi care țin de consum uh, presupun niște sume moderate și, evident, niciun consumator nu este gata să se lanseze într-o procedură judiciară pentru a putea să își aplice drepturile. Prin urmare, consumatorii trebuie să aibă la dispoziție mecanisme realmente eficiente pentru a soluționa aceste litigi în afara căi Uh, din justiție. Trebuie să se asigure eficiența legilor, uh, există instrumente la dispoziția consumatorilor pentru ca aceste recursuri să uh, fie duse la bun sfârșit și Acum, uh, pentru acest subiect, uh, vom avea trei experți, doamna Roza uh, Tun, eurodeputat, membra Comisiei IMCO, care este autor al unui raport privind tabelul de indicatori pentru consumatori și care este raportul de asemenea pentru un proiect de regulament cu privire la soluționarea în mediul electronic a litigiilor. Apoi avem pe doamna Edith Appelmans, director al ECC Belgia, ocupă această funcție din 2009, prin urmare are foarte multă experiență și ne poate spune exact cum funcționează Centrul European al Consumatorilor și le avem și pe domnul Henrike, uh, care este ombudsmanul danez pentru consumator, care își exercită funcția deja de mai bine de 5 uh, ani. Uh, dânsul are un parcurs profesional foarte bogat în cadrul Ministerului Justiției și cred că și din Sun ne va împărtăși experiența sa de punere în aplicare a instrumentelor juridice actuale, experiența sa în ceea ce privește cooperarea între autoritățile de control control uh, și sugestiile sale în ceea ce privește eficiența uh, uh, dispozitivului de control care poate fi îmbunătățită. Dau acum cuvântul doamnei Roza Tun și amintesc intervenienților că trebuie să ia în considerare două obiective destul de ireconciliabile, adică să nu sacrifice timpul destinat uh, dezbaterii, adică fiecare trebuie să respecte cele trei minute care îi sunt alocate și, pe de altă parte, vorbim uh, de um, interpreți care trebuie să traducă și de aceea vă rugăm să nu vorbiți prea repede. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a folosit astăzi o frază, consumatorii nu recurg la justiție pentru că nu merită efortul. Și acum am să trec la limba poloneză. Într-adevăr, aceasta este situația cu care ne, ne confruntăm în prezent și mă bucur că acest lucru a fost spus în lumea reală și în lumea virtuală situația este asta. Consumatorii nu realizează tranzacții transfrontaliere sau o fac doar ocazional pentru că nu au încredere și sunt derutați de multele limbi, de multele reguli și regulamente. se simt pierduți în astfel, astfel de situații. Sigur, fiecare dintre noi a avut astfel de experiențe. Ca parlamentar european, noi călătorim adesea, trebuie să cumpărăm bilete, uneori un zbor e anulat. Avem un regulament foarte bun privind drepturile pasagerilor, însă dacă zbor e anulat, suntem pierduți. Încercăm să ne dăm seama ce se spune în regulamentele acelea minunate, însă, în același timp, liniile aeriene ne trimit la destinație așa cum le convine lor și nu cum ne-ar conveni nouă ca pasageri. M-am ocupat de soluționarea online a litigiilor și pot să vă spun că măsurile care pot fi luate pentru a simplifica funcționarea pe piața internă a cetățenilor și a firmelor, prin acești pași mici, putem crea și am creat Uniunea Europeană. Tot, tot timpul vorbim de mai multă Europa. Prin astfel de pași mici construim Europa, o Europa mai puternică. Și de asemenea dezvoltăm identitatea europeană. Însă, dacă vrem să avem succes în acest demers, avem nevoie de soluții care sunt ușor de utilizat, ușor de înțeles transparente și nu sunt orientate spre creatorii soluțiilor, ci spre nevoile și așteptările utilizatorilor, consumatorilor. De aceea, în materie de soluționare online a activilor, importantă pentru mine este ca acest instrument să fie accesibil și clar pentru cetățeni și consumatori. Această platformă trebuie să ofere accesul la asistență, dar și la informații. Ar trebui să fie parte din portalul Europa. Puține butoane și numărul surselor de informare să fie limitat, să nu fie foarte multe. Deci avem un formular care urmează să fie utilizat de consumator, care trebuie să fie simplu și lizibil. Trebuie să existe acolo și un fel de program de instructaj care să-i ajută pe utilizator să înțeleagă și să completeze formularul. Deci avem nevoie de soluții separate pentru a soluționa disputele atât interne cât și transfrontaliere. Dacă împovărăm pe întreprinzători cu prea multe elemente, atunci când e vorba de soluționarea alternativă a litigilor, probabil platforma online ar putea simplifica lucrurile. Vă mulțumim. Următorul vorbitor, doamna Appleman, 3 minute. Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc despre rețeaua ECC. Știți că noi avem uh, foarte multe lucruri în portofoliu, să, să mă un, un consumator poate face apel la acest ECC din țara sa. Situația este analizată și este contactat ECC-ul din celălalt stat membru vizat și se încearcă a se găsi o soluție amiabilă. Astfel, rețeaua ECC îi pune la oaltă pe consumatori și pe vânzători, eh, depășind probleme de limbă și de discrepanțe între legislațiile naționale. În 2011, rețeaua ECC a rezolvat mai bine de 13.000 de plângeri și eh, zeci de mii de solicitări de informații, o creștere de 38% în raport cu 2007, anul în care am început să înregistrăm cazurile în eh, rețeaua Comisiei. În 43% uh, din cazurile de anul trecut s-a găsit o soluție amială, aviabilă, alte 37% au fost transferate și pentru restul nu s-a găsit nicio soluție. În multe cazuri, ECC-ul nu poate decât să ofere consultanță Și de regulă îi sfătuim pe consumator să recurgă la sistemul de soluționare alternativă a litigiilor. Însă, în experiența noastră, majoritatea consumatorilor preferă să evite procedurile juridice. Recursul colectiv i-ar ajuta pe consumatori, în anumite cazuri, să demareze totuși astfel de proceduri în justiție. Sprijinim propunerea Comisiei pentru o directivă privind soluționarea alternativă a disputelor pentru un regulament privind soluționarea online a disputelor. Rețeaua ECC colaborează de aproape cu rețeaua CPC și cu organismele naționale. Datorită acestora, consumatorii sunt mai bine protejați și piețele funcționează la un nivel ridicat. Însă rețeaua ECC cere și o monitorizare a organismelor create conform legislației europene. Cred că nu este nicio îndoială asupra rolului important pe care joacă rețeaua ECC. Suntem aproape de consumatori informăm pe consumatori în legătură cu drepturile lor și ajutăm să rezolve disputele transfrontaliere. Noi contribuim la sporirea încrederii în piața internă, un factor crucial. În plus, deoarece toate cazurile sunt înregistrate în evidența Comisiei, legislatorii europeni au o bază de date care se ajută să formuleze regulamente mai bune pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul E. Are cuvântul. Thank you very much. I think I should have... Mulțumesc. Cred că ar trebui să apară o imagine pe ecran. Trebuie să mergem o imagine înapoi. Eu voi vorbi despre punerea în aplicare. După cum a spus doamna comisar Reding de dimineață, încrederea consumatorilor este foarte importantă. Însă nu trebuie să uităm în același timp, sau cel puțin experiența mi-a arătat acest lucru, că uh, este următorul fapt. Viața este prea ușoară pentru companiile care nu respectă legea, un lucru care nu este onest față de uh, companiile care au o reputație clară, uh, bună și care respectă regulile. Deci ce trebuie să facem la nivel european este să consolidăm punerea în aplicare transfrontalieră. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre cum, despre lipsa de coerență în legislație, să vă spun în ce puncte avem nevoie de mai multă armonizare și ce puncte sunt uh, învechite în această legislație. Dacă vă uitați la partea din dreapta de, de pe această imagine, consumatorii au foarte multe drepturi individuale. Se pot baza pe regulamentul Roma 1, deci poate invoca deseori uh, legile naționale, se poate adresa unui tribunal în propria țară și se uh, poate, poate face recurs la procedura referitoare la compensațiile mici. Ce se întâmplă? Nu, sistemul nu funcționează așa cum a fost gândit, pentru că uh, Uh, foarte rar persoanele se, o persoană se adresează unui uh, tribunal în propria țară. Ce se întâmplă? Se adresează deseori presei sau autorității care uh, protejează drepturile consumatorilor în țara respectivă. Regulamentul uh, pentru protecția consumatorilor se bazează pe principiul țării de origine a produsului respectiv. Și în acest context avem Uh, ne confruntăm cu problema lipsei de uh, armonizare în diferite domenii. De exemplu, compensările nu sunt armonizate. Apoi, în multe domenii există un nivel minim de armonizare, lucru care duce la diferențe din punctul de vedere al nivelului de protecție și îngreunează punerea în aplicare a diferitelor prevederi. Eu aș propune două lucruri pentru a îmbunătăți situația. În primul rând, uh, avem nevoie de un grad mai mare de armonizare și în anumite domenii, de fapt, am avea nevoie de o armonizare totală. În acest moment avem uh, directiva pentru drepturile ar- uh, armonizării, uh, drepturile consumatorilor, prin care se ajunge la o armonizare completă în ceea ce privește, de exemplu, dreptul de retragere dintr-un contract. Însă această armonizare ar trebui să fie extinsă și în alte domenii. În plus, ar trebui să existe o clauză care să oblige uh, comercianții să țină seama de originea uh, consumatorului, din ce țară provine consumatorul respectiv. acum aș dori să ajungem la ultima imagine. Aici am inclus câteva lucruri care, după părerea mea, trebuie să fie făcute. Pe lângă lucrurile spuse deja, Cred că avem nevoie de reguli comune de publicare în momentul în care discutăm despre punerea în aplicare. Aceste reguli nu sunt uniforme în acest moment. Deci, avem nevoie de o armonizare mai mare, o clauză uh, generală care să oblige companiile ca în situația precontractuală să respecte legea Uh, țării stabilită în regulamentul Roma 1. Acest lucru este foarte important. Și apoi există unele reguli care sunt uh, total învechite. Uh, de exemplu, rețelele sociale, Facebook, dacă este să vedem care este definiția din directiva din 2002 acolo, se vorbește de transmiterea de mesaje, dar din punct de vedere tehnic noi nu mai transmitem mesaje. Pe rețele sociale primim mesaje. Deci dacă ne dorim să protejăm consumatorii, trebuie să reanalizăm reguli vechi de 12 ani. Situația pe internet s-a modificat foarte mult în ultimii ani și doar așa putem să ținem, putem să avem o abordare mai eficientă. Vă mulțumesc. Uh, alo. Mulțumim. Am o informație care s-ar putea să vă dezamăgească. Dacă nu dorim să întârziem prea mult și să prelungim ședința, uh, nu vom putea să uh, primim întrebări uh, din public. Așadar, voi încerca să rezum pe scurt intervențiile unora și altora pornind de la constatarea că piața internă pe care doresc unii sau alții să o construiască ia evident timp și această muncă este o activitate de zi cu zi, o activitate în care se implică Comisia, Parlamentul și alți actori importanți pentru a putea să uh, susținem tot acest uh, demers. Ar trebui aici uh, subliniată și directiva din domeniul soluționării alternative a litigilor, precum și regulamentul în ceea ce privește soluționarea electronică a litigilor. Alte exemple, uh, reexaminarea regulată a textelor legislative și din această perspectivă am uh, auzit că s-a făcut un apel la consolidarea mijloacelor de acțiune a autorităților de control pentru ca uh, acestea să insiste pe respectarea drepturilor consumatorilor. Avem foarte mulți actori implicați, rețele ale consumatorilor stabilite prin texte legislative, rețea europeană a consumatorilor și așa mai departe. Întrebarea pe care ne-am putea o pune astăzi este care este gradul de uh, cunoștințe pe care le au uh, consumatorii în cu tot acest dispozitiv și cred că aici trebuie să mai aprofundăm lucrurile în uh, folosul unora sau altora. Paula, dorești să adaugi ceva? Da, foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc lui Malcolm și celorlalți participanți, pentru că, după părerea mea, discuția de astăzi ne-a demonstrat câte lucruri ne așteaptă uh, în acest domeniu al protecției consumatorilor. Comisia speră că uh, această agenda a consumatorilor, care de fapt este un manifest al lucrurilor pe care ni le propunem, va dovedi că ține cont de interesul consumatorilor și că pentru noi consumatorii sunt o parte foarte importantă a societății și a pieței interne. Vă mulțumesc! Good. Well, um, I... Doresc să mulțumesc uh, tuturor care au luat cuvântul astăzi. Pentru mine a fost o plăcere mm, ziua de astăzi. A fost o experiență foarte bună. Am avut un program extrem de ambițios și domnul președinte mulțumește interpreților pentru ajutor. Uneori am dorit să exprimăm uh, lucrurile cu prea multe cuvinte, poate aceasta va fi o lecție pentru data viitoare. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat. Mă bucură faptul că foarte mulți participanți au intervenit, foarte mulți reprezentanți ai organizațiilor pentru consumatori. Cred că este o ocazie bună pentru mine să să felicit aniversările pe care le-am avut astăzi. Am avut privilegiul de a fi invitat de Monic să particip la uh, discuția care a avut loc acolo și am discutat despre viitorul uh, politicilor pentru consumatori. Așteptăm cu interes contribuția BEUC în legătură cu agenda consumatorilor. Uh, avem la dispoziție ideile dumneavoastră, am auzit diferite idei în cazul acestei audieri, a fost redactat un uh, raport de către comisia noastră și aș dori să spun că în acest moment examinăm programul pentru consumatori și sprijinul bugetar pentru acest program. Și am spus deja că există cumva o lipsă de sincronizare între programul pentru consumator și agenda pentru consumatori. Și atât domnul Dali cât și doamna Reding ne-au asigurat că cele două lucruri vor fi integrate, dar există niște motive legate de procedura bugetară care explică această lipsă de sincronizare acum. Doresc să mulțumesc uh, comisiei, personalul comisiei, doresc să mulțumesc echipei noastre de la Comisia INCO și vă rog să ne transmiteți în continuare ideile dumneavoastră, pentru că, după cum vedeți, uh, nu ne aflăm la sfârșitul unui uh, proces. Comisia nu ne-a prezentat o agendă finalizată și cred că am obținut informații foarte interesante astăzi după cum am spus, mă bucură faptul că s-a discut, s-au discutat aspecte despre, compe, despre competiție, despre politici competiționale, mai ales pentru că uh, comerțul electronic aduce cu sine atât oportunități, dar și provo- provocări. Și mă bucură faptul că doamna comisar Cross a amintit și aceste aspecte, a identificat uh, aspecte legate de Uh, branding și de competiție în general. Cred că, în general, ne așteaptă un volum mare de muncă pe care trebuie să-l facem împreună, dar cred că ne putem baza pe uh, cunoștință, pe experiența tuturor, atât din partea comisiei noastre, și cred că comisia noastră a avut o contribuție foarte bună la acest proces. Cred că nu rămâne de făcut decât să vă cer să le mulțumim prin aplauze tuturor celor care au vorbit. Vă doresc un prins foarte plăcut. Vă mulțumesc tot, tuturor celor care au participat. Doresc să mulțumesc și celor care au urmărit întâlnirea noastră pe internet. Vă mulțumesc!